meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doresc să vă rog încet, încet să luați din nou loc pentru a putea continua cu ședința Comisiei Jurii sau pentru a putea începe cu, comisia, cu ședința Comisiei Jurii. La început, aș dori să vă spun care au fost rezultatul coordonatorilor de ieri. Am decis ca, doam- ca doamna Regner să fie raportoare pe marginea temei um, contingentului pentru femei în Consiliile de Administrație a Societăților. Tot doamna Regner va fi raportoare pentru uh, avizul pentru directiva 96 pe 71 este vorba de detașarea lucrătorilor în domeniul serviciilor. Apoi am decis că cazurile Stoianov și Uspaschici um, nu mai sunt uh, relevante pentru că ambii colegi și-au dat demisia din Parlament și vom transmite acest lucru președintelui Parlamentului. Am decis de asemenea ca astăzi să discutăm temeiul juridic pentru o propunere din partea Comisiei Europene care are ca obiectiv uh, combaterea fraudei uh, aduse la interesele financiare a Uniunii Europene. Apoi am decis să cerem Comisiei Libe în mod uh, oficial ca în cadrul întâlnirii cu doamna Reding să participăm și noi în momentul în care se va discuta uh, revizuirea programului la mijlocul termenului. Dorim de asemenea să ne implicăm conform articolului 51 în revizuirea programului de la Stockholm din punctul de vedere al cotei pentru reprezentarea femeilor, dorim din nou aplicarea articolului 51 pentru a colabora cu Comisia FEM. Apoi am decis să nu cerem din partea serviciului juridic un aviz înscris vis-a-vis -vis de pachetul uh, pentru brevetele unitare, pentru că ieri am ajuns la concluzia că am discutat suficient cu serviciul juridic această temă. În același timp, îmi dorim să primim autorizarea pentru organizarea unei audieri despre drepturile colective în ianuarie sau în februarie 2013. Acestea ar fi comunicările președintelui. Celelalte um, întrebări legate de desemnarea raportorilor au fost amânate pentru ședința următoare pentru că trebuie să mai negociem în legătură cu aceste puncte. Cam acestea au fost uh, comunicările referitoare la hotărârile coordonatorilor de ieri și acum ajungem la voturi din nou. Primul punct de pe ordinea de zi este numărul 12, raportul colegului nostru Baldasare. Este vorba de concesii. Nu știu dacă colegul nostru Baldasare dorește să ne spună câteva lucruri sau putem trece direct la voturi. Foarte bine, trecem direct la voturi. Doamna Castex a dorit să intervină din partea grupului socialiștilor și democraților. Domnule președinte, aș dori să vă informez că în absența domnului Berlinger eu voi da, eu voi uh, face semn colegilor cum să voteze. Veți vedea că am retras anumite amendamente. Amendamentul 60, 71, 72, 73 până la 77 și amendamentele 90, 91, 92, 93, 94 și 95. Iată, astfel um, votul va fi mai ușor puțin. Herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Secretariatul și-a notat aceste informa- informații și sper că îmi va atrage atenția dacă eu cumva nu observ uh, ceva. Începem cu amendamentul 49 din partea doamnei Regner. Este vorba de respingerea propunerii comisiei. Cine este pentru, doresc să ridic, uh, rog să ridice mâna. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 78 În domnei Caste. Cine este pentru, împot- împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 79, tot din partea domnei Castex. Cine este pentru, îl rog să ridice mâna. Cine este împotrivă, se respinge. Amendamentul 80 este caduc, nici 81 nu mai trebuie să votăm. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Am, amendamentul 83 din partea domnului Bușoi. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm electronic. Verificăm electronic amendamentul 83. Mai lipsesc două voturi. Nu lipsește doar doamna Castex, mai lipsește și un alt vot. Avem 18 uh, voturi exprimate, însă sunt 19 cartele de vot. A votat toată lumea. Da, o majoritate clară, 16 pentru, două voturi împotrivă. Ajungem la amendamentul 84, doamna Castex. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul de compromis 6, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. O abținere. Ajungem la amendamentul 86 din doamnei Castex. Nu mai trebuie votat nici 87, 90 a fost retras, 91, 92, 93, 94 la fel. 96. 90 nu a fost retras. Ok, deci 90 nu este retras. Trebuie să-l votăm. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Deci, 96 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Se adoptă. 16. Cine stă pentru? Împotrivă. Se adoptă. 96, spune domnul președinte. Ci... Nu. 98. Cine stă pentru? 98. Cine stă pentru? Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 98. Ja, haben bis 18, haben jetzt den Knopf gedrückt von 20. Ich frage nochmal, haben... Mai întreb o dată dacă a votat toată lumea. Da, atunci votul s-a închis. 13 voturi împotrivă, 6 voturi pentru, se respinge. Următorul amendament este amendamentul 101 al domnului Castex. Cine este pentru? Împotrivă? Mai întâi 100. Nu, nu, nu, 100. Nu. 100 este caduc și 99 este caduc, cel puțin conform listei din fața mea. Deci trebuie să votăm 101. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 102. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 103. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 17. Cine este pentru? Împotrivă? se adoptă. Amendamentul de compromis 2, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 107, Castex, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 104 nu mai trebuie votat. Amendamentul 120, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. 121, cine stă pentru, împotrivă, se respinge. 122 cine este pentru, împotrivă, se respinge. 123 pentru, împotrivă, se respinge. 124 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm uh, electronic din nou. Vot electronic pentru amendamentul 124. Votul s-a închis. 10 voturi împotrivă, 9 voturi pentru, se respinge. Amendamentul 125. Cine este pentru? Împotrivă. Cred că a fost aceeași majoritate, deci cred că trebuie să verificăm electronic și amendamentul 125. S-a închis votul, 10 voturi împotrivă, 9 pentru, ca și înainte, să respinge. Amendamentul 126, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 127, cine este pentru, împotrivă, din nou se respinge. Amendamentul 128, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 129, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 130, cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 131 pentru, împotrivă. Cred, eu cred că a fost respins, dar mai bine verificăm electronic. Amendamentul 131. 13 voturi împotrivă, 6 pentru, foarte clar. Amendamentul 132, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 133, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 134, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, se respinge. 137 pentru, împotrivă, se adoptă. 138 pentru, împotrivă, se respinge. 139 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 140, 141 și așa mai departe, identice pentru, împotrivă, se adoptă. patru pentru, împotriva, Cred că trebuie să verificăm electronic amendamentul 144. ce voturi împotrivă, 8 pentru, să respinge. Amendamentul 145 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 146 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 147 pentru, împotriva se adoptă. 148 pentru, împotriva se adoptă. 149 pentru, împotriva se adoptă. 150 pentru, împotriva se respinge. Atunci 151 pentru, împotriva se adoptă. 152 pentru, împotriva se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, verificare electronică la amendamentul 24. Zece voturi pentru, 9 împotrivă, se adoptă. 153 a fost retras, amendamentul 154 pentru, împotrivă, se respinge. 155 pentru, împotriva se respinge, 156 pentru, împotriva se respinge, amendamentul 25 pentru, împotriva se adoptă, 157 pentru, împotriva se respinge, 26 pentru, împotriva se adoptă, 27 pentru, împotriva se adoptă, 28 pentru, împotrivă, se adoptă, 29 pentru, împotrivă, se adoptă, 30 pentru, împotrivă. Nu a fost foarte clar, deci la amendamentul 30 trebuie să verificăm electronic. treisprezece voturi pentru, 6 împotrivă. Ajungem la 31 uh, pentru, împotriva se adoptă, 32 pentru, împotriva se adoptă, 33 pentru, împotriva se adoptă, 34 pentru, se adoptă, 35 pentru, împotriva se adoptă, 36 pentru, împotriva se adoptă, 37 pentru, împotriva se adoptă 38 pentru, împotrivă, se adoptă 39 pentru, împotrivă, se adoptă 40 pentru, împotrivă, se adoptă 41 pentru, împotrivă, se adoptă 42 pentru, împotrivă, se adoptă 43 pentru, împotrivă, se adoptă 159 pentru, împotrivă, se adoptă 44 pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul 160 este caduc. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, cred că trebuie să verificăm electronic la amendamentul 45. 15 voturi pentru, nicio, niciun vot împotrivă, 4 abțineri, se adoptă. 161 este caduc, 46 atunci pentru, împotrivă se adoptă. 162 este caduc, amendamentul 47 pentru, împotrivă se adoptă, 48 pentru, împotrivă se adoptă, 50 pentru, împotrivă se adoptă, 51 pentru, împotrivă se respinge. Amendamentul 1, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. 3, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă. Cred că se adoptă. Amendamentul de compromis 3, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 4, cine stă pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul 7. Cine stă pentru? împotrivă, se adoptă. Ajungem la amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Amendamentul 61. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 63. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 64. Pentru? Împotrivă se respinge amendamentul 9 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm electronic amendamentul 9. Zece voturi pentru, 9 voturi împotrivă, se adoptă. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 65 și 66 împreună. Cine este pentru? Împotrivă respinsă. 67 pentru, împotrivă se adoptă. 68 pentru, împotrivă verificare electronică la 68. Nouă voturi pentru, 10 împotrivă, se respinge. Amendamentul 69 pentru, împotrivă, se adoptă, 11 pentru, împotrivă, se adoptă, 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Ne apropiem de sfârșit, 13 pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul de compromis 5, cine este pentru, împotrivă, se adoptă, 15, cine este pentru, Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Ajungem apoi la avizul în totalitatea sa. Ca de obicei, vot electronic. S-a deschis votul pentru votul final. paisprezece voturi pentru, trei voturi împotrivă, două abțineri. Felicitări raportorului. Ajungem apoi la raportul colegului Stoianov. Cred că și aici putem trece direct la vot. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 6, cine este pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 6. Avem doar 17 voturi. Votăm amendamentul 6 al domnului Bodu. 10 voturi pentru, 9 împotrivă, deci se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă. Și aici uh, verificare electronică la amendamentul 7. 12 voturi pentru, 7 împotrivă se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă se respinge. Amendamentul 9 pentru, împotrivă verificare electronică pentru amendamentul 9. 14 voturi pentru, 5 împotriva, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva și acest amendament trebuie să-l verificăm prin vot electronic. Zece voturi pentru, 9 împotrivă se adoptă, amendamentul 11 pentru, împotrivă, din nou verificare electronică. 11 pentru, 8 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, se respinge. Avizul în totalitatea sa, vot electronic. șaptesprezece voturi pentru, două voturi împotrivă, nicio abținere. Se adoptă în această formă. Felicitări raportorului. Urmează raportul colegii noastre Rebecca Taylor. Cred că și aici putem trece direct la vot sau doriți să mai spuneți ceva? Foarte bine, trecem direct la vot. Amendamentul 1, domnul Baldasare, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2, Speroni, pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, se adoptă. 4, pentru, împotrivă se adoptă 5. Vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă se adoptă, a doua parte, cine este pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm electronic a doua parte a amendamentului 5. 10 voturi pentru, 9 împotrivă se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă să respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă. 7 din nou pentru, împotrivă. Vot electronic și la amendamentul 7. Zece voturi pentru, nouă împotrivă, se adoptă. Amendamentul 8. Cine stă pentru? Împotrivă. Cred că a fost aceeași majoritate, însă pentru a fi siguri, haideți să verificăm elect. 10 voturi pentru, 9 împotrivă, se adoptă. Amendamentul de compromis 1, în forma pe care o vedeți pe listele de vot, pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 11, Speroni. Cine este pentru? Împotrivă? Vot electronic, din nou, pentru amendamentul 11. Lipsește un vot. Doamna Regner, foarte bine. 10 voturi pentru, 9 voturi uh, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm prin vot electronic amendamentul 15. 9 voturi pentru, 10 împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis 2, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Ajungem la votul final pentru aviz, din nou vot electronic. Nouăsprezece voturi pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. Felicitări raportorului. Ajungem. Da, uh, discutăm uh, temeiul uh, juridic. În primul rând, fondul de ajustare la globalizare, doamna Lichtenberg. Poate vă duceți aminte că am discutat de această temă deja și atunci, la a, a trebuit să așteptăm poziția Comisiei um, de Ocupare. În comis, Comisia INCO a luat o poziție. Este vorba de de aspectele de ocupare în um, acest uh, fond special și acum putem ajunge la concluzia că temeiul uh, juridic pentru regulamentul propus, așa cum s-a votat și în, uh, în Comisia uh, IMCO, este articolul 175 din tratat și, drept urmare, temeiul juridic va fi astfel modificat. Vă mulțumesc. Există obiecții la propunerea raportoarei sau alte opinii? Văd că nu este cazul. Întreb cine este pentru, să ridice mâna, împotrivă, nimeni, nicio abținere sau o abținere, atunci se hotărăște astfel. Ajungem la al doilea temei juridic. Deja am anunțat această temă. Este vorba de combaterea a, fraudei. Din nou, doamna Lichtenberg are cuvântul. Este vorba până la urmă de următoarea întrebare. Dacă diferitele prevederi uh, penale, conform dreptului penal, din uh, legislația europeană ar trebui să se regăsească sub un singur acoperiș în tratatul de la Lisabona, așa cum se regăsește în articolul 83 din uh, tratatul de la Lisabona, sau dacă ar trebui să hotărâm un temei juridic pentru fiecare dosar în parte. Există, desigur, diferite opinii și vis-a-vis -vis de această întrebare și nu trebuie să uităm că mai ales când vine vorba de intervenții în dreptul penal național, Consiliul reacționează întotdeauna foarte sensibil. Nu este vorba de resentimentul clasic al Consiliului care respinge în mod automat aproape toate propunerile venite din partea Parlamentului, așa cum am văzut, din păcate că s-a întâmplat tot mai des în ultimii ani, ci este vorba de, de echilibrele între diferitele sisteme naționale și, de fapt, de fiecare dată un sistem penal ar trebui să fie aliniat puțin mai ales când discutăm despre uh, aceste puncte sensibile. După ce am uh, analizat acest dosar, eu am ajuns la concluzia că varianta tratatului de la Lisabona, articolul 83 din acest tratat, este cea mai bună, pentru că dacă alegem această variantă, put, ajungem la uh, o modalitate de planificare mult mai consecventă, mai coerentă. Există și anumite obiecții la această variantă, dar pentru viitoarea evoluție uh, penală, juridică, mi se pare a fi uh, calea cea mai sigură. Da, doresc să știu dacă există obiecții. Întreabă domnul președinte, atunci haide, dacă nu, atunci votăm cine este pentru propunerea doamnei raportor să ridice mâna, cine este împotrivă, cine se abțină hotărâm astfel cum a propus doamna raportoare. Vă mulțumesc! Secretariatul dorește să repetăm votul. Cine este pentru? Doresc să rog să ridice mâna. Cine este împotrivă? Nimeni? Se abține cineva? Nu? Atunci se hotărăște în unanimitate. Vă mulțumesc! ajungem la raportul referitor la subsidiaritate din partea doamnei Tain, vă rog. Da, până acum nu am discutat despre acest lucru. Nu am avut uh, timp la ultima ședință a comisiei noastre. Este vorba de dreptul de anchetă pe care ar trebui să-l primească Parlamentul European, dreptul de a constitui comisii de anchetă. Parlamentul spaniol s-a adresat uh, președintelui Parlamentului European, domnului Schulz, și a întrebat când uh, expiră termenul de invocare a principiului subsidiarității și președintele Schulz ne-a cerut uh, avizul vis-a-vis de această situație. Eu consider, împreună cu serviciul juridic, că este vorba de o Uh, procedură internă, nu este vorba de aplicarea unei proceduri de codecizie, ci de o procedură uh, internă și Parlamentul European este cel care hotărăște cum își organizează o asemenea comisie de anchetă. Drept urmare, nu se aplică niciun fel de termen limită pentru că nu sunt implicate statele membre. Deci aceasta ar fi, acesta ar fi avizul pe care trebuie, consider că trebuie să-l uh, transmitem președintelui Parlamentului. Vă mulțumesc, până domnul președinte, când există competențe exclusive a Uniunii, Euro- a Uniunii Europene, nu, există, nu se poate aplica principiul subsidiarității. Deci haideți să votăm propunerea doamnei Tain. Cine, Tain, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Am încheiat și acest punct și ajungem la punctul 17 de pe ordinea de zi, raportul, raportul domnul, domnului Baldasare despre Ordonanța Asiguratorie Europeană de Indisponibilizare a Conturilor Bancare. Vă rog, domnule Baldasare. Der fehlt. Dann stellen wir das... Nu este alături de noi, deci, dar avem foarte multe rapoarte din partea dom- dumnealui atunci trebuie să trecem la raportul domnului Karim. Nici el nu este prezent. Atunci domnul Mesaroș, nici dumnealui nu este. Sau? Cine este alături de noi? Da, dumnealui este. Punctul 23. Uh, Köszönöm a szót, elnök <clears throat> eh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, vorbi despre o decizie în legătură cu responsabilitatea civilă Um, pentru daune nucleare în părțile în Convenția de la Viena, e vorba de protocol de modificare a acestei convenții din 1963. Deci Convenția privind răspunderea civilă pentru daune nucleare. În 1963, multe state membre ale Uniunii nu au fost uh, semnatare, nu au fost părți ale acestei uh, convenții. Dar acum dorim ca toate statele membre să devină părți din această convenție. Există două elemente, Convenția din 63 și Convenția de la Paris. Mm, la ambele există mai multe mai multe protocole și diferite state membre sunt semnatare acestor protocole. Obiectivul este modificarea regulilor privind daunele nucleare. Um, acest uh, subiect este pe ordinea de zi din cauza uh, incidentului uh, de la Fukushima. Dorim să introducem o protecție sporită pentru cei care suferă daune din cauza unor incidente nucleare. De aceea ar fi bine ca toate statele membre să fie părți la această convenție, dar nu pot deveni părți fără autorizarea, autorizare din partea Uniunii Europene. Ungaria, Belgia, Republica Cehă, Polonia, Slovacia și Lituania ar putea fi autorizate să, pentru a deveni părți la această convenție. În cadrul uh, procedurii, um, Parlamentul trebuie să-și dea acordul Asigurarea este de asemenea un element important, dar nu-l vom aborda Dacă avem pe cineva de la, comen, de la comisie acum în sală, ar fi bine să ne spună care este situația actuală în acest dosar, să ne dea mai multe informații. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Dau cuvântul Comisiei pentru clarificări. Mulțumesc, domnule președinte! Voi prezenta cadrul și obiectivele propunerii Comisiei S-ar putea să repet ceea ce a spus deja domnul raportor Mesaroș. În momentul de față, regimul responsabilității civile pentru daunele nucleare este guvernat de două elemente. Convenția de la Viena, um, modificată de protocolul din 97 și Convenția de la Paris privind răspunderea părților um, terțe Ambele convenții au uh, obiective comune și principii comune, dar unele state membre ale Uniunii Europene sunt semnatare ale Convenției de la Paris, în schimb altele sunt semnatare ale Convenției de la Viena. Protocolul din 97, care modifică Convenția de la Viena, uh, este obiectul deci, propunerii de decizie a Consiliului. Este important având în vedere interesul Uniunii și al statelor membre pentru că definește mai bine daunele nucleare, include, de exemplu, și daunele asupra mediului și extinde perioada uh, Uh, în care uh, se uh, pot face plângeri privind daunele asupra persoanelor sau daunelor materiale. Protocolul include prevederi pentru rezolvarea disputelor, reguli privind jurisdicția, privind recunoașterea și aplicarea hotărârilor judecătorești, aceste prevederi afectează um, regulile și dreptul european privind uh, jurisdicția, uh, privind recunoașterea și aplicarea hotărârilor judecătorești din uh, regulamentul Bruxelles 1 având în vedere modul în care repercusiunile asupra dreptului Uniunii Europene, Uniunea are competență exclusivă de a încheia aceste protocoale și statele membre nu mai au dreptul de a contracta obligații internaționale care afectează legislația internă a Uniunii. Dar problema aici este că protocolul nu include o clauză privind organizațiile regionale care să permite Uniunii să devină parte la protocol. Și în această situație, Uniunea trebuie, în mod excepțional, să autorizeze statele membre să ratifice sau să devină părți la protocol în interesul Uniunii. După cum am spus, considerăm că ratificarea acestui protocol este în interesul uh, victimelor eventuale um, din Uniune, de aceea Comisia a făcut această propunere, decizia Consiliului, care autorizează statele membre părți la Convenția de la Viena să um, devine părți la protocol în interesul Uniunii. Această procedură nu este nouă, există deja o procedură, uh, un, un precedeu statele membre um, ale Convenției de la Paris, convenția echivalentă privind uh, răspunderea nucleară, deci aceste state membre ale Convenției de la Paris au fost autorizate în 2003 și 2004 uh, prin decizia ale Consiliului să semneze protocolul uh, care modifica acea convenție în interesul Uniunii. Propunerea de decizie a Consiliului va fi adresată doar statelor membre care sunt părți ale Convenției de la Viena. Statele membre care nu sunt părți ale Convenției de la Viena sau sunt părți ale la o, sem- la o convenție similară, care este Convenția de la Paris, nu sunt vizate de această propunere de decizie. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că propunerea de decizie a Consiliului uh, prevede că o declarație va fi făcută statele membre în momentul în care devin părți la acest protocol pentru a ne asigura că statele membre vor continua să aplice eh, regulile europene privind recunoașterea și aplicarea hotărârilor judecătorești. În ceea ce privește situația în cadrul procedurii legislative, trebuie să vă informez că am început eh, discutarea propunerii în grupul de lucru din Consiliu și la următoarele ședințe din decembrie vom continua să discutăm această propunere. Doresc să mai adaug în legătură cu um, regulamentul Bruxelles 1, în legătură cu care Parlamentul a votat recent la plenară, doresc să fac observația că regulamentul de reformă al uh, sistemului Bruxelles 1 nu modifică procedura pentru această propunere de decizie. Mulțumesc uh, anticipat Parlamentul European pentru aprobarea acestei proceduri. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Uh, nimeni nu mai dorește să intervină, atunci dau cuvântul domnului Măsaroș, dacă dorește să intervină din nou. Nu? Încheiem acest punct atunci. Doresc să mulțumesc raportorului și comisiei. Și acum ajungem la raportul domnului Baldasare, la punctul 17, Ordonanța Asiguratorie Europeană de Indisponibilizare a Conturilor Bancare. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi vorbi prea mult uh, despre conținutul acestei propuneri, pentru că am avut deja un schimb de opinii la Comisia Jurii pe 6 noiembrie. Doresc să amintesc doar că e vorba de un nou instrument judiciar uh, alternativ, uh, regulile, uh, regulilor naționale, așa numita ordonanța asiguratorie europeană privind disponibilizarea conturilor bancare. Principalul obiectiv al propunerii este să se asigure că există un instrument prin care creditorul să poate să recupereze acest um, credit și să se evite astfel ca debitorul să transfere sumele de pe conturile sale curente bancare uh, Uh, dacă acestea se află într-un alt stat membru decât cel al procedurii. Și um, că acest obiectiv um, propunerea prevede că această procedură europeană să fie accesibilă încă înainte de obținerea unei hotărâri uh, judecătorești în statul membru în care se află debitorul, și um, această ordonanță ar fi uh, emisă într-o procedură ex parte, deci fără prezența Um, debitorului tocmai pentru uh, a asigura efectul de surpriză. Având în vedere importanța acestui tip de instrumente, pentru că Comisia consideră că astfel se va putea permite societăților comerciale să recupereze până la 600 miliarde de euro uh, de credite am considerat uh, oportun uh, să începem parcursul legislativ uh, cu un document de lucru pentru a încerca să discutăm anumite aspecte controversate pentru a ajunge la un acord cât sprijinit de cât mai mulți colegi din comisie uh, și, în general, sprijinit la nivel interinstituțional. E vorba de o măsură legislativă foarte importantă din, la nivel tehnic pentru dezvoltarea pieței interne și ar fi foarte păcat uh, ca uh, procedura legislativă să fie înlocuită, uh, să fie um, încetinită um, din cauza um, unor aspecte strict legate de procedură. În document se abordează anumite aspecte problematice în legătură cu sequestrarea uh, conturilor. E vorba de definițiile introduse um, de regulament. Cred că trebuie să se clarifice anumite definiții foarte importante, cum ar fi cele legate de uh, contul bancar și uh, conceptul de creanță. În legătură cu contul bancar, cred că eventual ar trebui să se introducă și instrumentele financiare în uh, definirea acestui concept, chiar dacă astfel ar putea apărea probleme legate de eventuala pierdere de către debitor um, al uh, um, dobânzilor. Pe lângă probleme legate de definiții, eu cred că trebuie îmbunătățite dispozițiile textului pentru a găsi o soluție în legătură cu amortizarea costurilor administrative care sunt uh, suportate în aceste situații de bănci de autoritățile publice în uh, faza uh, Uh, de dezvoltare și aplicare a ordonanței de sequestrare a sumelor, a conturilor. Obiectivul nostru este să încercăm să echilibrăm cât mai bine drepturile creditorului și drepturile debitorului. Obiectivul uh, propunerii este uh, ca debitorul să fie luat prin surprindere prin procedura care se realizează fără prezentarea acestuia, deci debitorul nu este informat de solicitare și nu este uh, audiat înainte de uh, uh, procedura de uh, ordonanță de indisponibilizare a conturilor. Mă întreb dacă n-ar fi necesar să se îmbunătățească anumite uh, dispoziții pentru a echilibra mai bine această situație. De exemplu, uh, s-ar putea adăuga modificări în legătură cu consolidarea protecției debitorului în uh, caz de abuz eventual uh, de această procedură din partea creditorului. Deci am putea discuta anumite aspecte la articolul 11 sau modalitățile de executare, articolul 16 și 17, tocmai pentru uh, a asigura drepturile debitorului fără uh, a uh, elimina efectul de surpriză garantat de procedură. Mă voi opri aici și doresc să ascult acum sugestiile colegilor pe care îi invit să-și aducă contribuția um, la discuția în legătură cu acest instrument și uh, Aș dori ca reprezentanții președinției cipriote să uh, ne țină la curent în legătură cu uh, situația actuală a discuțiilor din Consiliu. Nu s-au făcut mari progrese până acum, din câte știu. Sper că se vor face progrese cât de curând. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Bădasara. Are cuvântul doamna Tain, apoi domnul Coferati, după care domnul Bodu. Vă rog. Da, la fel ca și colegul Baldasare, am și o problemă mare vis-a-vis -vis de acest uh, efect de surpriză. Nu știu dacă aici am, uh, s-a găsit uh, echilibrul potrivit. Nu am nicio problemă cu poprirea unui cont uh, bancar transfrontalier dacă există un ordin, chiar dacă este vorba de o indisponibilizare provizorie, însă dacă nu există nicio decizie, dacă um, nu, s-a, nu, se, nu te adresezi tribunalului, nu pot să înțeleg uh, de ce să se uh, iau asemenea decizie. Mi se pare că este un uh, abuz masiv. Însă aș dori să critic faptul că nu s-a realizat o analiză de impact, așa cum cerem întotdeauna, și este vorba de un domeniu esențial. Creditorii sunt afectați masiv în drepturile lor de această măsură. Se amintește într-o notă de subsol un asemenea uh, studiu. S-a realizat un sondaj uh, între societăți. 413 societăți au, răspuns, au participat la acest, la acest uh, sondaj. Dintre aceste 413, 66 de societăți au fost implicate într-un uh, conflict transfrontalier, deci discutăm de 66 de societăți în uh, Uniunea Europeană care au avut în ultimii ani o problemă. Deci e uh, incredibil. Nu cred că are vreo valoare statistică această cifră. Mie mi se pare că nu avem o bază pe care să luăm o decizie. Nu știu nu știm ce societăți, ce creditori privați au avut probleme. Și haideți să vă gândiți dacă și dumneavoastră sunteți afectați de această problemă. Într-o dimineață vă treziți ca persoană privată sau ca societate comercială și mergeți la bancă și vedeți că toate conturile v-au fost blocate și chiar nu mai puteți să vă cumpărați nimic de mâncare. Și asemenea situație se întâmplă, de exemplu, în Germania, dar în Germania poți să mergi să te adresezi instanței, să afli ce se întâmplă. Și mie mi s-a întâmplat acest lucru, am mers la, în fața instanței și într-o oră am, am, am aflat ce s-a întâmplat. Și dacă sunteți un, uh, o întreprindere mică și mijlocie care a doua zi trebuie să-și plătească salariații, ce faceți? Așteptați pur și simplu pentru că nu, nu veți primi niciun fel de informație. așteptați să primiți o scrisoare care va veni din alt stat membru în care eventual veți afla cine v-a blocat uh, drepturile. Acest, această informație nu vă ajută să mergeți mai departe pentru că nu puteți uh, iniția o acțiune în instanță. Pentru acest lucru trebuie să mai așteptați alte 30 de zile. Deci Trebuie să aștept aproape o lună pentru a afla cine a declanșat această, această măsură și știm întotdeauna că se întâmplă greșeli uh, legate de identitatea unei persoane și așa mai departe cineva consideră că o persoană este cea uh, vinovată, este creditorul, dar poate să încurcă lucrurile uneori, poate Uh, știm că, știți că există avocați care au uh, cerut poprirea uh, unor conturi și s-a făcut o greșeală. În, greșeala este omenească. Toate aceste date sunt introduse în calculator totuși de oameni și ajungeți, ajungeți în situația în care conturile sunt blocate, nu aveți cui să vă adresați, nu primiți nicio informație pentru că trebuie să așteptați că aceste informații să vină din, cer, din alt stat membru Trebuie să așteptați ca cel care v-a blocat conturile să inițieze o acțiune în instanță și ce se întâmplă dacă acest lucru este inițiat de un concurent economic? Atunci, ca societate comercială, sunteți, nu mai aveți nicio activitate din punct de vedere economic. Puteți să vă închideți deja afacerea deci nu consider că este suficientă ca bază această cifră de 66 de societăți comerciale care s-au confruntat cu probleme de recuperare a creanțelor în trecut. Și ce vom face mai departe? Eu am analizat puțin uh, cifrele din Germania. O treime din uh, cazurile în care s-a inițiat o acțiune în fața instanță, o treime din acestea nu a fost întemeiată. Și poate până la urmă uh, procesul din instanță va decide că nu, nu există acest drept de a bloca conturile și această măsură este inițiată fără ca cel care îi se blochează drepturile să aibă posibilitatea să uh, obiecteze. Deci, nu trebuie să uităm de dificultatea acestei situații. O persoană care este în Germania sau în alt stat și Uh, este acuzat de un lucru dintr-un alt uh, stat membru și poate această informație este primită în altă limbă. Nu există, la, nu se pune la dispoziție o traducere a acuzației și atunci poate mă aflu în Letonia, trebuie să angajez un avocat, deci trebuie să trec prin toată această procedură și în tot acest timp, conturile sunt blocate, nu pot să plătesc, nu pot să-mi plătesc uh, salariații, nu pot să-mi cumpăr de mâncare, nu pot să-mi plătesc chiria. Și pentru ce? Fără să se fi realizat o analiză de impact, nu pot să accept această situație și nu doresc să vă atrag atenția acum uh, asupra problemelor uh, constituționale. Există foarte multe state membre în care există registre cu uh, Uh, conturile uh, persoanelor uh, private, însă accesarea acestor registre este posibilă doar când este vorba de acuzații foarte grave legate de terorism, de um, spălare de bani și așa mai departe. Dar pur și simplu punerea la dispoziție acestor informații legate de conturile persoane private, pur și simplu Uh, fără niciun uh, temei, fără se înainta o acțiune în instanță. Cred că și pe mine m-ar interesa, chiar și eu aș uh, afla, de exemplu, care sunt conturile unor persoane. Deci, vă rog să vă avertizez să nu începem uh, această, a, această procedură cu titluri de poprire, indiferent că sunt definitive sau provizorii, dar oricum, pentru a avea un asemenea titlu, măcar ar trebui să fie inițiată o acțiune în uh, instanță, pentru a ști creditorul cine, cine, i-a, cine i-a blocat conturile. Cred că propunerea actuală nu respectă deloc statul de drept. Este o măsură care nu ține seama de uh, drepturile acuzatului și dacă este, dacă este să vedem care sunt condițiile necesare pentru acest titlu, este suficient să pui la dispoziție copia unui contract de vânzare, de exemplu. Uh, nu știu, nu sunt de acord deloc cu propunerea în forma sa actuală. Vă mulțumesc, doamna Tain. Domnul Coferat era acum cuvântul. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, propunerea prezentată de colegul Baltazare este una foarte completă. Comisia Uh, are dreptate să propune un regulament uh, în legătură cu acest aspect. Uh, știu că soluțiile sunt complexe și delicate, dar nu uh, Aș dori uh, ca, având în vedere dificultățile, să ajungem la concluzia că mai bine nu facem nimic, pentru că trebuie să facem ceva. Principala problemă este cea indicată de uh, raportor, adică dezechilibrul din propunerea Comisiei între interesele creditorului și interesele debitorului. Uh, textul avantajează clar îl avantajează clar pe creditor în dezavantajul celui care poate să, ai, să pară obiectiv mai slab, uh, care este debitorul. Deci trebuie să reechilibrăm textul, după părerea mea, acționând la anumite aspecte specifice care au fost indicate, care pot fi, deci, uh, modificate cred că trebuie să descurajăm acțiuni instrumentale, adică acțiuni prin care creditorul uh, să impună lucruri debitorului fără a exista siguranța că există un motiv pentru această acțiune. Adică, de exemplu, am putea propune să fie obligatoriul depozitul de uh, siguranță, astfel încât creditorul, încă de la început, să se angajeze, să aibă un angajament de respectat, un fel de sancțiune dacă nu există acțiune, dacă așa se va întâmpla. Eu cred că un prag adecvat pentru obligație ar reduce foarte mult, cred eu, uh, ar descuraja, deci, acțiuni instrumentale din partea uh, unor presupuși creditori. În ceea ce privește uh, um, protecția vieții private, deci informațiile necesare, eu cred că trebuie să identificăm exact care trebuie să fie acestora și, bineînțeles, să le reducem la minimul indispensabil pentru ca informațiile folosite nici ele nu trebuie să devină un instrument de acțiune instrumentală, dar bineînțeles este inevitabil că trebuie transmise anumite informații. Dar aceste informații nu trebuie să fie excesive față de obiectul uh, plângerii și să nu fie folosite în dauna debitorului pentru a altera um, raportul de natură financiară dintre cei doi. O altă ipoteză, e adevărat că trebuie să acționăm, uh, să se acționeze rapid, pentru că un uh, subiect de drept ar putea întâlni piedici în viața de zi cu zi. Și uh, cred că am putea propuneri să nu, uh, să propune să nu există două tribunale competente. Am putea acorda competență tribunalului uh, statului în care are loc procedura pe merit. Avem astfel și garantarea acțiunii judiciare în tribunalul oportun, cu procedurile oportune, dar se reduce mult conflictul, conflictul ipotetic, dar și termenele. Mă opresc la aceste exemple. Dar, pentru a reveni la elementul de la care am plecat, deci acest dezechilibru uh, uh, în propunerea Comisiei și trebuie neapărat să o echilibrăm, pentru că propunerea așa cum este ea astăzi ar risca foarte mult să penalizeze pe subiectul mai slab, adică debitorul. Dar și, bineînțeles, e important să nu ne lăsăm descurajați de faptul că aspectele sunt delicate. Herzlichen Dank, Herr Kollege Bodu. Vă mulțumesc, domnul Bodu, are cuvântul. Da, mulțumesc. Cred că această ordonanță privind poprirea asigurătorii este esențială pentru a da o siguranță, o certitudine raportelor juridice transfrontaliere. În cazul în care nu vom avea o astfel de procedură, ă, această mediul de afaceri va avea de suferit. Întotdeauna creditorul are nevoie de garanția că își poate recupera creanța și dacă această procedură devine greoaie, uh, creditorii vor fi defavorizați. Cred că avem nevoie de o procedură în acest sens, iar elementul surpriză cred că este esențial. În lipsa elementului surpriză, uh, procedura devine ineficientă și iluzorie. Evident, așa cum spuneau și antevorbitorii mei, avem nevoie de garanții că această procedură nu este introdusă abuziv. Deci, plecând de la faptul că este o procedură surpriză, ea nu trebuie dispusă abuziv. Când mă refer la procedură surpriză, este, înseamnă evident că ea trebuie dată în Camera de Consiliu fără citarea părților. Când mă refer la uh, evitarea abuzurilor, mă refer la două chestiuni esențiale. Unu, este obligatoriu ca ordonanța de poprire asigurătorie să fie dată împreună cu sau pe baza unei acțiuni introduse pe fond. În lipsa unei acțiuni introduse pe fond, nu cred că putem vorbi de, de poprire asigurătorie. În al doilea rând, cred că este obligatorie ca instanța care dispune poprirea să uh, oblige creditorul la depunerea unei garanții ca procent din valoarea sumei indisponibilizate. Garanție din care debitorul să se îndestuleze în cazul în care se dovedește că se, ă, a fost ă, cerută în mod abuziv. Așadar, ă, repet, aceste trei elemente trebuie să se regăsească. Unul, elementul surpriză, adică fără citarea părților. Doi, acțiunea uh, privind ordonanța de păprire să fie introdusă în paralel împreună cu acțiunea pe fond și trei garanția. Evident că avem probleme de drept internațional privat, adică care sunt instanțele competente să dispună pe de o parte înființarea popririi, pe de altă parte să judece contestația debitorului împotriva măsurii popririi. Probabil că ar trebui să ne gândim la proceduri alternative, adică creditorul să ceară Uh, înființarea popririi la aceeași instanță la care a cerut uh, recuperarea uh, creanței pe fond, dar în cazul debitorului, dacă vorbim de un debitor evident care se află în alt stat, ar trebui să ne gândim la o procedură prin care acesta se adreseze la instanța de pe teritoriul statului său și nu la aceeași instanță care a dispus măsura popririi pentru a reduce costurile. Evident că trebuie să ne gândim cât de eficiente sunt două instanțe care decid în paralel asupra uh, unei cauze având același obiect. Mulțumesc. Danke, Frau Kollegin Niebler. Vă mulțumesc, doamna Nibler, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc colegului Baldasare pentru prezentarea documentului de lucru care reprezintă o bază foarte bună pentru discuțiile viitoare. Nu doresc să mai adaug foarte multe lucruri pe lângă argumentele amintite deja de colegi. Cred că am uh, dorit să iau cuvântul pentru a mă referi la necesitatea de a găsi acest echilibru între interesele creditorilor și debitorilor și poate ar trebui să recurgem la serviciile noastre legate de redactarea unui studiu de impact. Dacă Comisia nu a fost în stare să facă acest lucru, poate am putea să ne folosim capacitățile proprii, pentru că am învățat foarte multe lucruri în urma în urma altor studii de impact uh, redactate de serviciile proprii și nu cred că suntem în situația în care putem să luăm acum decizia finală. Trebuie să găsim, după cum am spus, echilibrul uh, necesar între interesele creditorilor și a debitorilor. Domnul președinte, da, cred că un studiu de impact suplimentar ar fi o idee foarte bună și voi discuta acest punct cu raportorul, cu raportorii din umbră și cu coordonatorii, pentru că um, este nevoie de un studiu de impact uh, suplimentar. Baza pe care și-a redactat uh, Comisia propunerea pare să fie una într-adevăr foarte restrânsă. În legătură cu fondul discuției, cu această propunere, cred că este, foarte, este util să existe un asemenea instrument pe piața internă, pentru că um, tranzacțiile transfrontaliere sunt astfel ușurate. Însă trebuie să ținem seama de um, respectarea unor elemente esențiale de protejare a debitorilor și um, Desigur, nu trebuie să ajungem la o punere în aplicare fără o decizie, chiar dacă este vorba de o decizie provizorie, apoi trebuie prevăzute niște termene uh, raționale, o perioadă de 30 de zile mi se pare prea lungă, trebuie să fie o perioadă mult mai, uh, mult mai scurtă, apoi trebuie să existe și posibilitatea de a te adresa instanței din propriul tău, uh, din propriul tău stat membru și apoi, cred că nu există aici nicio contradicție cu efectul surpriză. Într-adevăr, trebuie să existe o, uh, trebuie să existe aceste măsuri paralele, astfel încât cel afectat în câteva ore uh, sau într-o perioadă cât mai repede după ce contul a fost uh, poprit să primească și informații despre motivele măsurii respective și despre cine a dispus această măsură, pentru că nu există nicio contradicție aici cu efectul surpriză. Este vorba de uh, informații despre cine a dispus acest lucru. Din acest punct de vedere, cred că mai avem foarte multe lucruri de făcut. Doresc să mulțumesc raportorului pentru documentul de lucru care din punctul meu de vedere, merge în direcția potrivită, va trebui să ne gândim mai mult cum putem să îmbunătățim această propunere pentru ca această măsură să rămână una eficientă, dar să, să, să respecte punctele pe care le-am amintit. Domnul Gargani are acum cuvântul. Ascultat. Domnule președinte, am uh, ascultat această dezbatere și trebuie să recunosc că nu am citit dosarul, dar uh, Uh, apreciez efortul colegului Baltasare. Eu aș dori să prezint o idee generală. Bineînțeles, obiectivul dezbaterii este să existe un echilibru în procedură între creditor și debitor. Și cred că acesta trebuie să fie o idee de bază acesta trebuie să fie principalul nostru obiectiv, pentru că dacă nu există un echilibru între interesele celor doi, nu Uh, există nicio posibilitate de a iniția procedura. Pentru că dacă lipsește această supoziție de bază, o luăm de la capăt. Pentru că altfel nu rezolvăm nimic. Dacă nu există un echilibru între acțiunea și garanțiile creditorului și garanțiile debitorului și la nivel temporal. Îmi cer scuze, este o observație uh, strict generală pentru că nu am citit cu atenție dosarul, dar o voi face. Vă mulțumesc, domnule Gargani. Nu știu dacă și Comisia dorește să intervină. Bitte. Yes. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc domnului Baldasare pentru documentul de lucru. Nu sunt convinsă că acum este momentul să intru în detalii în legătură cu punctele separate menționate în documentul de lucru și menționate și de deputații care au intervenit. În general, Comisia consideră că a înaintat o propunere care oferă un echilibru adecvat între interesele creditorilor și ale debitorilor, după cum a spus domnul Bodu. Avem nevoie de un instrument eficient, e vorba de un instrument alternativ, adică un instrument oferit ca alternativă la procedurile naționale. Dacă îl complicăm, îl îngreunăm prea mult, pur și simplu creditorii nu îl vor folosi. Deci trebuie să ținem cont de acest lucru atunci când uh, ne gândim la uh, a aduce amendamente la acest instrument. În același timp, probabil că știți deja că la Consiliu discuțiile cu statele membre au conținut preocupări exprimate de mai multe, de foarte multe state membre cu privire la echilibrul dintre creditori și debitori, iar Comisia este gata să amelioreze acest echilibru pentru că a fost cerut și de statele membre elementele pe care le putem avea în vedere pentru a consolida drepturile debitorului trebuie să nu uh, facă complet ineficient instrumentul. Este vorba de uh, chestiunea securității, a garanțiilor. Putem să avem în vedere și compensarea pentru uh, pentru răspunderea debitorului, pentru că trebuie să avem grijă să nu fie posibil să se lanseze o procedură fără probe sau cu probe șubrede. De asemenea, trebuie să se aibă în vedere și posibilitatea de a interveni în această procedură. Ea nu trebuie să fie um, doar la cererea creditorului, trebuie ca un judecător să intervină, să analizeze probele și să emită ordonanța asiguratorie numai dacă este convins că pe fond uh, sunt uh, suficiente temeiuri. Se vorbește despre măsurile provizorii și de protecție în toate statele membre, se ține cont de acestea, însă fiind vorba de o chestiune urgentă, nu, nu ar fi timp să se evalueze pe fond suficient și să se uh, ia o decizie la procedura sumară. Dacă judecătorul nu este convins că pe fond nu sunt suficiente uh, probe, nu va emite pur și simplu ordonanța. Deci noi credem că uh, astfel se previn abuzurile în modul suficient. S-a vorbit și despre analiza de impact. Comisia a realizat o analiză de impact care ar trebui să fie publicată pe pagina de internet a Comisiei împreună cu propunerea. S-a făcut și un studiu de către un contractant uh, responsabil de analiză de impact extern care va fi și el publicat. Am să verific când ajung la birou dacă chiar s-au publicat aceste studii acolo unde ar trebui să se afle. În orice caz, dacă nu sunt publicate, vi le voi transmite ca să permit comisiei dumneavoastră să analizeze dacă mai e cazul sau nu să uh, lanseze o proprie analiză de impact. Trebuie să știți că avem multe studii, avem mai multe probe decât cele menționate de doamna Tain S-au efectuat mai multe studii și cu siguranță există suficiente întreprinderi și suficienți creditori afectați. În documentul de lucru al domnului raportor Baldasare se citează cifra de 600 de milioane de euro. Este vorba de beneficiul suplimentar al instrumentului, după cum s-a conchis în analiza de impact a comisiei, însă vă voi trimite documentul. În încheiere, suntem uh, cât se poate de deschiși la discuțiile cu Parlamentul cu privire la o eventuală ameliorare sau modificare a propunerii în așa fel încât să răspundă la toate preocupările menționate. Mai ales în ceea ce privește echilibrul uh, dintre creditori și debitori. Trebuie să ținem cont de faptul că procedura aceasta trebuie să Uh, rămână suficient de eficientă și suficient de simplă încât să aducă o plus valoare pe piața internă. Mulțumesc! Vă mulțumesc Comisiei și acum pentru a încheia discuția, doamnă Baldasară. Eu. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul pentru că au îmbunătățit uh, dezbaterea uh, și uh, sper că vor depune amendamente. Bineînțeles, o astfel de prevedere ar fi necesară pentru analiză în legătură cu avantajul pentru piața internă se regăsește în tot timpul uh, o problemă, încrederea utilizatorilor, adică faptul că aceștia nu au încredere în instrumentele care garantează o tranzacție transnațională, o vânzare, un contract, pentru că nu au încredere că se va respecta acest contract. Acest lucru se poate întâmpla și la nivel național, doar că atât mai mult dacă părțile uh, sunt uh, din state diferite. Și există o serie de instrumente, de la dreptul comercial, opțional la alte instrumente au tocmai obiectivul de a da operatorilor certitudinea uh, că drepturile le sunt garantate în negocieri, în obligațiile lor și în contracte. În această fază se încearcă să se realizeze un instrument într-o fază pe care deja o putem uh, defini ca fiind patologică. Nu că debitorul nu ar ști ce s-a întâmplat. Debitorul știe că este o procedură în curs, debitorul foarte posibil deja are o hotărâre judecătorească împotriva lui, are o tranzacție, un acord care îi certifică um, uh, datoria. Nu e vorba uh, de un uh, mic meșteșugar care dintr-o dată își uh, vede uh, contul bancar sequestrat. Uh, este un, uh, o poprire care are loc din vina acestui debitor. Acum, noi trebuie să vedem cum putem îmbunătăți uh, Uh, prevederile, cum putem face eficace acest instrument, garantând în același timp drepturile debitorului. Dar, în primul rând, uh, garantând uh, drepturile creditorului. Oricum, acesta nu este singurul instrument din ordinul, ordinile de drept naționale uh, ordonanță obținută fără prezența celelalte părți, pentru că există multe astfel de ordonanțe, de decizii uh, care sunt luate în absența celelalte părți, din cauza urgenței. Și judecătorul, în acest caz, uh, trebuie să evalueze nu doar că este fondată solicitarea creditorului, trebuie să evalueze de asemenea și elementele de urgență și uh, Um, riscurile când debitorul nu dorește să-și onoreze datoria sau are un, un uh, comportament suspect, își mută în altă țară conturile curente pentru a nu face față responsabilităților sale, obligațiilor sale. Deci, sunt de acord cu colegii care spun că e nevoie să ne mai gândim pentru a găsi soluții uh, Uh, pentru a echilibra drepturile debitorilor și creditorilor. În ceea ce privește valoarea de impact, vom vedea ce informații ne va mai transmite Comisia pentru uh, a avea o imagine mai largă. Eu cred că deja acum, având în vedere proasta funcționare a pieței interne, se înțelege foarte bine din ce motive o întreprindere ar dori să beneficieze de încă un instrument mai rapid, mai eficace pentru a-și garanta uh, creditul. Dar sugestiile dumneavoastră uh, sunt importante și uh, aici la Parlament vom încerca ca de obicei să facem o treabă bună și sperăm că și Consiliul este conștient de cât de important și cât de delicat este un astfel de instrument. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank, Herr Kollege Baldassare. Vă mulțumesc, domnule Baldassare. Putem înche- părăsi și acest punct de pe ordinea de zi și cândva în ianuarie vom, vom primi proiectul, vom discuta uh, proiectul de raport. Colegul Baldassare continuă și cu punctele 18 și 19 îl salut alături de noi și pe domnul uh, Howitt, care este raportor în uh, Comisia pentru Ocupare. Îi dau cuvântul inițial domnului Baldasare, după care va interveni domnul Howitt. Mulțumesc, domnule președinte. Îl salut pe colegul Howitt, îi mulțumesc pentru prezența. Mai întâi. Înainte de a aborda meritul problemei, aș dori uh, să prezint o mică observație ca introducere în legătură cu responsabilitatea socială a întreprinderilor, care a fost definită noua strategie a Comisiei ca responsabilitatea întreprinderilor în legătură cu impactul lor asupra societății. Cred că este vorba de o definiție foarte clară, modernă și utilă. Așa cum uh, am observat și în urma schimbului de opinii de acum câteva săptămâni, abordările responsabilității sociale a întreprinderilor uh, sunt caracterizate de un fel de opoziție între voluntarism și obligație. Eu cred că nu trebuie puse aceste două aspecte uh, în contradicție, tocmai având în vedere aspectul normativ al strategiilor privind responsabilitatea socială. Eu cred că trebuie să punem dezbaterea într-un context, într-un context mai larg, care, deși de la început menține această orientare voluntară, trebuie să permită pe cât posibil și un dialog în legătură cu măsurile care pot să reglementeze responsabilitatea întreprinderilor. Deci, sprijin definiția respons dată responsabilității sociale, pentru că încearcă tocmai să neutralizeze acest uh, uh conflict Uh, sau uh, o, o poziție între aspectul voluntar și aspectul obligatoriu. Am structurat acest proiect de raport pe trei axe majore. În primul rând, cred că trebuie să consolidăm legătura între responsabilitatea socială a întreprinderilor și competitivitate. Acest lucru nu înseamnă că orice intervenție legată de responsabilitatea socială poate să facă să crească avantajul competitiv al unei întreprinderi, dar anumite acțiuni pot să consolideze poziția unei întreprinderi pe piață dacă creează o valoare împărțită pentru întreprindere, acționarii săi și pentru societate în general. Adică Aici e vorba de acțiuni inovante care pot să permite întreprinderilor să facă față unor provocări de, din societate sau de mediu de exemplu, o întreprindere care se ocupă de transporturi inteligente, care folosește materiale biodegradabile sau care are o structură compatibilă cu normele de mediu sau o întreprindere care folosește uh, produse eco-eficiente. Iată, e vorba deci de a da o valoare adăugată în sensul responsabilității sociale și în același timp uh, această societate devine mai competitivă. Astfel uh, se recunoaște la nivel, uh, se recunosc la nivel european întreprinderile și parteneriatele care pot să facă mai tangibilă obținerea acestei valori comune. A doua axă în proiectul de raport um, privește un obiectiv pe care îl consider esențial pentru realizarea acțiunilor propuse. E vorba de îmbunătățirea transparenței. Fără încredere mare între părți, nu va fi posibil să se atingă un nivel de reciprocitate la nivelul încrederii între întreprinderi și societate, consumatori. De aceea sunt de acord cu obiectivul general de a îmbunătăți transparența în procesele de autoreglementare, coreglementare pe piață pentru întreprinderile care sunt conștiente de propria lor responsabilitate socială. E vorba de măsuri esențiale care pe termen lung pot să ajute la reducerea diferenței dintre uh, așteptările cetățenilor și comportamentele reale ale întreprinderilor. Bineînțeles, nu trebuie să pierdem din vedere natura multidimensională a responsabilității sociale și nu trebuie să ne închipuim că există soluții universale aici. Cred că trebuie să se țină cont de specificitățile pieței, de specificitățile diferitelor sectoare și mai ales, repet acest lucru pentru că este o preocupare a colegilor, trebuie să se evite agravarea din punctul de vedere birocratic, uh, deci să se îngreute, să se uh, complice um, formalitățile și activitatea administrativă a întreprinderilor. Bineînțeles, uh, aceste considerații privesc mai ales propunerea privind transparența, Um, pentru crearea unui cod deontologic pentru reglementare și coreglementare. În fine, o a treia axă a proiectului de raport este ceea ce eu consider că este principala prioritate. E vorba de mai multă implicare a întreprinderilor mici și mijlocii. Doar acestea reprezint 90% din sistemul industrial european și paradoxal, întreprinderile mari și mijlocii uneori își conștientizează responsabilitatea socială, au chiar sectoare în întreprinderi uh, pentru astfel de acțiuni uneori importante și au un rol uh, social considerabil, dar este mult mai greu ca acest concept al responsabilității sociale Uh, să, să se regăsească într-o implicare a întreprinderilor mici și mijlocii. De aceea trebuie să găsim instrumente care să permită IMM-urilor să se implice și ele în, la nivel social, la nivel de mediu, uh, pe cât posibil reducând costurile și multiplicând efectele pozitive. Cred că este indispensabil ca Comisia să definească strategii de responsabilitate socială conform exigențelor, uh, care să corespundă exigențelor întreprinderilor, inclusiv măsuri ad hoc pentru micro-întreprinderi. În același timp, autoritățile publice ar putea să favorizeze uh, proiectele uh, întreprinderilor mici prin organizații intermediare, de exemplu. Nu are rost acum să abordez conținutul propunerilor pentru că în raport se ilustrează astfel aceste propuneri. În ceea ce privește proiectul de aviz la Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale, unde se va aborda tema responsabilității sociale din punctul de vedere al avansării spre o creștere durabilă, am recunoscut reflexia în legătură cu impactul pe care ar fi putut să o aibă criza economică asupra organizării muncii pentru a consolida durabilitatea uh, și sinergiile între strategiile întreprinderilor și societate am, ținut, am reținut uh, platformele multilaterale ca temă importantă și uh, faptul că s-a subliniat că și aici întreprinderile mici și mijlocii au un rol strategic important, având în vedere că, uh, având în vedere proximitatea lor de teritoriu. Astfel se, poate, fa, se pot aborda probleme sociale și de mediu la nivel colectiv. Mă voi opri aici, lăsând loc dezbaterii pentru a nota uh, observațiile și sugestiile colegilor. Doresc să vă atrag atenția că amendamentele pot fi depuse până pe 29 noiembrie. Așa că vă invit uh, să vă aduceți contribuția la acest raport. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Herr Kollege. Vă mulțumesc, domnule Baldassara. Acum dau cuvântul uh, domnului Howey, după care doamna Taylor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că m-ați invitat să particip la această discuție la comisia dumneavoastră și înainte de toate mulțumesc domnului Baldasare. Nu ne cunoșteam prea bine înainte de a începe uh, să lucrăm la acest raport, însă colaborarea a fost foarte bună între noi personal și între birourile noastre. Și aș spune, domnule președinte, și între comisiile noastre. Aș spune că sunt diverse fațete ale uh, RSI, nu putem să introducem subiectul într-o singură categorie sau la o singură comisie din acest Parlament, de aceea este importantă colaborarea. Ținând cont de fundalul uh, problemei. Cred că este foarte importantă colaborarea și vreau să-i mulțumesc domnului Baldasare foarte mult în acest sens. Trebuie să mă întorc la comisia mea astăzi, dar am să încerc să rămân cât mai mult aici să ascult dezbaterea cu atenție pentru că doresc să continue colaborarea și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul de vreme în dezbatere. Am să vorbesc și despre punctul 18 și despre 19, dacă îmi permiteți. Vreau să vă atrag atenția tuturor asupra faptului că domnul Baldasare și cu mine suntem uh, întru totul de acord aproape în legătură cu punctele cheie din aviz. De exemplu, la alineatul 4, uh, sus, susținerea platformelor uh, cu mai multe părți implicate, de asemenea la alineatul 8, unde lăudăm rolul important jucat de Uniunea Europeană în domeniul RSI, la alineatul 9, de asemenea, la alineatul 10, codul de bune practici, cred că este o idee foarte inteligentă. Nu spunem întreprinderilor care să fie comportamentul lor voluntar, însă le dăm un cod de conduită cu privire la cea mai bună conduită posibilă. Și cred că a fost foarte bine împreună cu comisia că am colaborat să se vadă exact care sunt intențiile noastre. După părerea noastră, intențiile sunt foarte bune. Cred că ar fi util și domnul Baldasare face acest lucru la alineatul 17 din documentul său. Doresc să susțin ce spunea domnul Baldasare în această dimineață despre IMM-uri. Este foarte important pentru, pentru Uh, subiect ca membrii comisiei dumneavoastră să înțeleagă că numai dacă IMM-urile nu au resurse suficiente pentru profesioniști din domeniul RSI și rapoarte șmechere, nu înseamnă că nu au și ele o responsabilitate. Și trebuie să le spunem celor din comunitatea de afaceri care ascultă dezbaterea și care sunt îngrijorați de subiect că din perspectiva Comisiei de Ocupare, ca și din perspectiva Comisiei dumneavoastră, suntem de acord cu ce se spune la alineatul 18 și cu toate ideile dintre alinea, de la alineatul 18 până la alineatul 23. Este foarte importantă chestiunea IMM-urilor. Susțin și ce spunea domnul Baldassare și anume păstrarea standardelor internaționale în abordarea noastră, 24, și apoi la 25 de asemenea este foarte important. Și în aviz se subliniază în alineatul 1 beneficiile reciproce pe care le aduce colaborarea dintre întreprinderi și societatea civilă. Apoi, cred că s-a uh, vorbit și despre implicarea voluntară a angajaților întreprinderilor. Este un proiect foarte bun și susținem mandatele Comisiei din întreaga Europa și eu sunt implicat într-o platformă similară din țara mea și susțin aceste inițiative. Așadar, sugestiile mele din această dimineață, pe care le voi include și în avizul M+, sunt următoarele. Sunt patru. În legătură, la alineat, în legătură cu alineatul 18, în primul rând, și anume transparența pentru întreprinderi se vorbește despre, eh, uneori despre raportarea durabilității, alteori se numește altfel, eu vreau să vă spun că Europa deocamdată nu e un lider global în acest uh, domeniu. Haideți să nu ne mințim singuri. Nu suntem și cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Eu am fost implicat în uh, redactarea raportului internațional pe această temă la Consiliu de câțiva ani deja și se fac progrese. Cred că în viitoarea propunere Barnier va exista o șansă să facem progrese, însă deocamdată nu pot fi de acord cu ideea aceasta. India introduce raportarea obligatorie pentru întreprinderi în legătură cu RSI. China a introdus acest lucru uh, cu anum- pentru anumite întreprinderi și întreprinderile cele mai mari care raportează sunt din China. Și în Malaezia, și în Africa de Sud, și în Brazilia se introduc cerințe de raportare pe tema RSI. Se începe acum sigur și în Europa tot mai mult. Deja în Franța de zece ani există această practică. Uh, titlul uh, în legislația franceză este noul regulament economic. Eu cred că uh, domnul Barnier și colegii săi Uh, sunt preocupați deocamdată de modelul danez, pentru că danezii au raportare obligatorie pentru întreprinderi. Și ONG-urile susțin acest model pentru că ar dori să se meargă și mai departe. Danezii au o abordare de tip comply or explain, uh, aplică sau explică. Deci cine nu aplică regulile trebuie să spună de ce nu le-a aplicat. În primul an, 90, uh, ratele au fost de 92% și în al doilea rând de 97% întreprinderi daneze care au optat pentru a raporta. Este o lege foarte populară în Danemarca și v-aș invita, dragi colegi, să analizați această experiență și să recunoașteți că uh, e interesant și nu e vorba de birocrație suplimentară, domnule Baldasare. Nu dorim nici noi proceduri birocratice suplimentare. Însă iată că e posibil să facem progrese în domeniul raportării integrate a întreprinderilor. Și am încercat să-i transmit uh, domnului comisar Barnier mesajul că probabil peste zece ani pe plan mondial se va trece la raportare integrată. Și ideea este că uh, RSE-ul e foarte important, are uh, un impact asupra investițiilor, asupra profiturilor întreprinderilor. Și uh, raportarea integrată va deveni standard. La ora actuală se discută uh, cu uh, reprezentanții organizațiilor de audit. Sunt 185 de proiecte în lumea întreagă, inclusiv în întreprinderi europene și eu l-aș ruga pe domnul Barnier să facă pași majori către raportarea integrată și să acorde Europei caracterul de lider pe care ni-l dorim. Sperăm că acest lucru se va reflecta în uh, raportul și în avizul comisiei dumneavoastră. La alineatele 15 și 16 Doresc să repet ideea găsirii unui echilibru adecvat între ce spuneam colegi, între ce spuneam colegilor de la comisie și ideea de a nu transmite un semnal greșit. Deci vreau să-l rog pe domnul Baldasare și să-i rog și pe ceilalți colegi să se gândească bine, pentru că ce a spus domnul Baldasare în prezentarea sa de astăzi s-a apropiat de ideea pe care trebuie să o susținem. Ce spuneam eu, va fi un raportor la această comisie pentru directivă, când va veni directiva. Deci nu trebuie să intrăm noi în detalii. Cred că ar fi greșit să intrăm în detalii și mă bucur că domnul Baldasare nu încearcă că acest lucru, nici eu nu voi încerca să intru în detalii. Însă, trebuie să creăm un mediu în care propunerea, o propunere legislativă directă să fie făcută la modul constructiv pentru toate părțile implicate. Încă două puncte, domnule președinte. La alineatul 26 se vorbește la uh, ideea ca întreprinderile să joace un rol uh, de factor uh, de impuls în acest uh, domeniu. Însă, încă din 2006 și uh, din comunicarea Comisiei și în comunicarea din 2012 uh, se încearcă să se pună accentul pe implicarea părților interesate. Eu mă tem că ce spunem noi la 26 ar putea transmite un mesaj cumva anticomisie și îl rog pe domnul Baldasare să se gândească la acest lucru. Apoi, în legătură cu avizul, după cum a spus domnul Baldasare, principalele standarde internaționale la nivel uh, mondial, cum spuneam, sunt intensificarea dintre întreprinderi și societatea civilă. La ONU există principii uh, directoare cu privire la uh, RSI și drepturile omului, acest lucru nu se reflectă, din păcate, în avizul domnului Baldasare. Se reflectă însă în al meu și eu aș dori ca și comisia dumneavoastră să susțină aceste principii, să transmită un semnal clar și codul de conduită la care se referă domnul Baldasare în aviz e foarte important. Noi spunem că uh, pilonul 3 din aceste principii orientative e foarte important fiecare întreprindere sau sector care are un mecanism de RSI, o inițiativă de RSI, are și un mecanism de plângere, de depunere de plângeri și mecanismele respective au criterii minime create de ONU. Și ONU și Organizația Patronală Internațională și Organizația Camerei Comunilor și reprezentanții Business Europe le susțin nu sunt în niciun caz propuneri anti-mediul de afaceri. Sunt propuneri care permit Europei să urmeze practicile internaționale în acest domeniu. Așadar, se trebuie susținute drepturile omului, legătura dintre întreprinderi și drepturile omului în acest raport. Vă rog să vă gândiți bine la ce spuneți. Eu nu voi ezita să susțin ideile principale ale acestui raport și aștept cu nerăbdare colaborarea cu domnul Baldasare și aștept să și ascult uh, comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Frau Kollegin Taylor. Vă mulțumesc, doamna Taylor, are cuvântul. Thank you, Chair. Um, thank you to Mr. Baldassare. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Baldassare pentru că ne-a prezentat raportul și avizul și domnului Howitt pentru prezentarea sa. Sunt câteva aspecte cheie pe care trebuie să le subliniem, subliniem atunci când discutăm despre o strategie reînnoită pentru RSI. În primul rând, responsabilitatea și transparența întreprinderilor, care sunt foarte importante, și aplicarea unei noi definiții a RSI propusă de comisie. O definiție foarte simplă și ușor de înțeles. Atunci când discutăm despre raportarea nefinanciară, trebuie să ținem cont de directiva transparenței și a uh, responsabilității, directivă discutată acum. Trebuie să ne asigurăm că directivele se completează reciproc și nu se bat cap în cap. În ceea ce privește sustenabilitatea raportării în uh, companiile mari, uh, Știm că numai 3.000 din 42.000 de întreprinderi o practică, deci nu putem spune că este standard încă. Există și diferențe foarte mari cu privire la informațiile furnizate de cei care practică raportarea. Uneori informațiile sunt foarte generale și se concentrează pe anumite aspecte, de exemplu ecologice sau sociale nu uh, este suficient ca să se sporească încrederea investitorilor și a partenerilor de afaceri. Raportarea nefinanciară trebuie să fie mai sistematică. E important să ne asigurăm că obligația de raportare sistematică nu contravine uh, sugestiilor făcute în această dimineață și principiilor aplicate, de exemplu, în întreprinderile daneze. Un lucru la care ar fi bine să se gândească comisia ar fi o perioadă de tranziție înainte de uh, introducerea uh, în întreprinderi a uh, raportării nefinanciare. Pentru că această raportare presupune modificări ale sistemelor interne. Sperăm că astfel se va facilita uh, în introducerea procesului de către întreprinderi și va ameliora calitatea raportării. În cele din urmă doresc să mă refer la ce spunea domnul Baldasare despre IMM-uri. Sunt de acord că este esențial uh, principiul Think Small First, uh, susținut de comisie. Foarte multe întreprinderi practică um, RSI, chiar dacă nu își dau seama de acest lucru la modul explicit. Aștept cu nerăbdare colaborarea cu domnul Baldasare și cu alți colegi pe acest aviz. Dacă, colegii Coferati, Vă mulțumesc, domnul Coferati are cuvântul. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și raportorul, și eu cred că această propunere a Comisiei are obiectivul de a îmbunătăți practica responsabilității sociale din partea întreprinderilor. Adică dacă este o acțiune voluntară sau obligatorie. Am văzut în timp mai ales întreprinderi mari care au adoptat formal practici de responsabilitate socială, s-au dotat cu minunate rapoarte privind responsabilitatea socială și în același timp s-au făcut responsabile de lucruri incredibile, de la poluarea mărilor din nord, pentru că navele circulau fără niveluri minime de securitate, de siguranță, până la descoperirea că minunata lor responsabilitate socială nu le uh, împiedica să pună copiii la muncă um, la nivel de furnizori. Astfel de incidente, bineînțeles, au făcut uh, că um, întreprinderile și-au pierdut reputația, au fost pedepsite de piață. Foarte bine. Dar, în același timp, uh, au penalizat mult toate aceste proceduri uh, pe care le-au uh, introdus cu multă intuiție încă de la începutul anilor 90. Formularea propusă de comisie și definiția responsabilității sociale este una bună. Nu abordează obligativitatea, dar pune condiții mai clare în legătură cu activitățile corolare, pri, eh, corelate privind actorii interesați pe de o parte și uh, întreprinderea pe de altă parte pentru a exista un angajament uh, mai strict dacă întreprinderile adoptă un astfel de angajament. De aceea sunt importante anumite aspecte menționate de colegul Baltazar care cre- sper că nu vor fi eliminate de uh, Comisia pentru Ocupare. Există o problemă legată de comportamentul întreprinderile. Momentul când uh, o întreprindere adoptă un instrument privind uh, responsabilitatea socială, ea în uh, organizarea sa nu poate să aibă modele care sunt în antiteză cu această responsabilitate. Adică, dacă o întreprindere mai ales în momente dificile, așa cum se întâmplă în anumite întreprinderi europene, practică niveluri de salarizare foarte ridicate pentru uh, managerii săi, uh, pentru directori. În același timp, uh, cu repercusiuni negative asupra um, retribuirii lucrătorilor sau bonusurile pentru management sunt excesive. Această întreprindere poate să declare Um, că are modele de responsabilitate socială, dar de fapt este organizată în moduri care se opun principiilor responsabilității sociale. Așa că modul în care funcționează întreprinderile trebuie să fie transparent și acesta trebuie să fie un aliment furnizat tuturor actorilor interesați. Altfel, politicile noastre nu vor fi eficace. Același raționament este valabil și pentru politica fiscală, adică o întreprindere italiană care în aceste zile a hotărât să transfere, să-și transfere o parte importantă a activității sale în Olanda pentru că acolo plătește mai puține impozite. Dacă acestea sunt criteriile adoptate în ceea ce privește responsabilitatea întreprinderii față de stat, în ceea ce privește fiscul, bineînțeles, această întreprindere nu poate să fie considerată ca fiind o întreprindere cu un comportament uh, care să corespundă modelelor responsabilității sociale, pentru că se pune problema uh, comportamentului la nivel de organizare internă, dar și uh, legăturile cu uh, statul în exterior. De aceea este foarte important uh, ceea ce spunea raportorul și anume că trebuie să fie obligatorie nu aderarea sau folosirea normelor responsabilității sociale, ci publicarea informațiilor altele decât financiare de către întreprinderi, mai ales de întreprinderile mari. Pentru că trebuie să se înțeleagă care sunt uh, legăturile întreprinderii cu actorii interesați uh, și uh, dacă se aplică cu adevărat principiile responsabilității sociale sau ele sunt doar anunțate și apoi, de fapt, uh, uh, se uită complet aceste criterii. Ultima observație pe care vreau să o fac, uh, tot în legătură cu acest aspect și tot în ceea ce privește întreprinderile mari. Pentru cele mici sunt de acord cu observațiile care au fost deja făcute, așa că nu mă refer la întreprinderile mici. Dar pentru întreprinderile mari și lanțul furnizării este cred eu, uh, poate, poate să spune multe, cred eu. Uh, întreprinderea trebuie să aibă legături cu toți actorii interesați, dar mai ales cu furnizorii săi și uh, orice activități de cerere de ofertă. Deci poate să existe un lanț de furnizori pentru, în ceea ce privește uh, achizițiile publice, bineînțeles, uh, uh, controlăm, putem controla lanțul, dar când e vorba de cerile de ofertă private, sistemul poate să fie foarte ramificat. Și este foarte important modul în care este evaluat uh, Eh, sunt evaluate practicile sale de responsabilitate socială. De aceea trebuie să se țină cont, deci, de comportamentul furnizorilor aleși, așa cum eh, a propus în mod corect domnul raportor. Vă mulțumesc, doamna Taina, de cuvântul. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc și eu inițial ambilor raportori pentru mine, cea mai importantă declarație din acest raport este punctul 26, care a fost uh, amintit deja. Este vorba de responsabilitatea proprie a societăților când vine vorba de răspunderea socială a întreprinderilor. Cred că nu avem nevoie aici de mecanisme de regulare, de, de, de, de reglementare când sunt amintite aceste sisteme care să țină seama de mediul înconjurător. Cred că uh, Uh, societățile, e în interesul societăților să dezvolte asemenea sisteme, sunt lucruri legate de uh, costurile operaționale și din acest punct de vedere cred că întreprinderile nu au nevoie de ajutorul Comisiei sau de ajutorul Parlamentului, ci este în interesul lor financiar propriu. Nu cred că ar trebui să mergem mai departe de acest punct și apoi, dacă RSI este, reprezintă un reprezintă, este sprijinit de piață, nu știu ce înseamnă piața, de fapt, cum definim piața. Trebuie să ține seama de toți actorii prezenți pe această piață și de cumpărători. Există anumite grupuri de cumpărători care au la dispoziție uh, suficiente resurse financiare și care uh, sunt pregătiți să cumpere un produs rezultatul în, rezultat în urma unei activități economice care uh, ține seama de răspunderea socială, însă acest grup de cumpărători este destul de restrâns. Am auzit de acest eveniment recent cu persoanele, cu lucrătorii care au decedat în Pakistan în urma unui incendiu într-o Uh, întreprindere de textile, ei bine, întreprinderea respectivă lucrează și pentru lanțul C1A din care este prezent și în Europa. Este o întreprindere certificată, care era certificată, respecta standardele Uniunii Europene, deci vedem cât de mare este prăpastia între teorie și practică. Și în China se vorbește despre standarde mai bune, nu cunosc situația foarte bună, poate este adevărat, poate lucrurile arată foarte bine pe hârtie, așa cum au arătat bine și pentru această întreprindere din uh, Pakistan. Poate în Europa nu se regăsesc atâtea lucruri pe hârtie, dar în practică lucrurile funcționează mult mai bine decât în India sau în China și aș dori să uh, nu sunt de acord cu toate prevederile de raportare pentru că toate acestea costă foarte mulți bani. Eu mă întreb dacă în acest moment în care trecem prin această criză economică avem nevoie de uh, asemenea măsuri. Știm foarte bine că foarte multe societăți europene nu mai sunt competitive uh, în afara Uniunii Europene. Foarte puține societăți uh, europene sunt competitive pe plan global. Interesul nostru este să ne asigurăm că cât mai multe societăți europene să devină competitive și nu trebuie să le impunem în aceste condiții uh, costuri suplimentare. Foarte multe elemente amintite aici uh, duc de fapt la costuri. La punctul 10, de exemplu, Comisia cere realizarea unor uh, sondaje în populație despre încrederea acesteia uh, în răspunderea socială a întreprinderilor. Un asemenea sondaj costă foarte mulți bani. Apoi, se spune că uh, în domeniul achizițiilor publice nu ar trebui să mai fie pus în prim plan criteriul prețului cel mai scăzut. Am discutat foarte mult această temă, acest punct a fost amintit și de colegii din Suedia, de uh, Uh, de, de doamna Lichtenberger, putem aminti foarte multe criterii, un salariu minim, timpul de lucru și așa mai departe, care până la urmă s-ar putea să se dovedească a fi irelevante. Apoi, punctul 20 și fondul, fondul de coeziune ar trebui folosit pentru RSI. Uh, dacă este să vedem ce se întâmplă cu fondurile de coeziune, cum sunt reduse, dacă aud această ceartă legată de fondurile de coeziune, mă mir puțin că uh, introducem o nouă responsabilitate pentru aceste fonduri de coeziune. Un punct care, din punct de vedere economic, uh, nu este relevant. Apoi, la punctul 21 ar trebui creată o bază de date în care să fie regăsite cazuri și proceduri de uh, Uh, prezentare, de documentare a RSI. Știm foarte bine că există foarte multe baze de date care pot crea uh, probleme societăților. Avem probleme, de exemplu, cu registrele comerciale care nu funcționează așa cum ne dorim. Și acum ne dorim crearea unei noi baze de date, un alt element care presupune costuri și uh, cineva, de sigur trebuie să plătească pentru ele, în plus ar trebui create anumite manuale pentru întreprinderi mici și mijlocii. Foarte bine, însă cine va plăti pentru, pentru toate aceste propuneri? Cine va plăti, cine va plăti pe angajații comisiei care urmează să supravegheze punerea în aplicare a tuturor acestor puncte? Doresc să știu de unde vor veni toate aceste resurse financiare și uh, dacă facem o propunere, să știm foarte clar de unde va fi finanțată, din ce fonduri va fi finanțată această propunere. Deci nu putem discuta lucruri uitând uh, negocierile care se desfășoară acum pe marginea bugetului european. Mi se pare că este o iluzie. Vă mulțumesc, doamna Nibler are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc și eu domnului Baldasara pentru propunerea pentru raport și doresc să mulțumesc și domnului Howitt pentru introducerea cuprinzătoare pe care ne-a făcut-o. Eu doresc să fiu uh, cât mai uh, succintă. Pentru mine punctul 12 este cel mai important, unde se subliniază faptul că aspectele de mediu și sociale trebuie să se reflecte cât mai bine în procedurile de, a, de achiziții publice Detaliile oricum trebuie clarificate mai târziu, însă această abordare este foarte importantă dacă luăm în serios uh, răspunderea socială a întreprinderilor, într-adevăr, nu trebuie să facem un tamtam -tam prea mare, nu trebuie să creăm prea multă birocrație. Cred că această abordare ar fi una foarte utilă. Poate prin intermediul, prin intermediul achizițiilor publice am reușit să stimulăm o responsabilitate mai mare în rândul uh, societăților. Al doilea punct, și mă apropiu de sfârșit, deja transparența. Transparența este un element cheie. Într-adevăr, nu avem nevoie de măsuri birocratice suplimentare și în, această pro- în, în text se spune de mai multe ori că nu trebuie create noi bariere uh, birocratice și un alt lucru esențial uh, Uh, întreprinderile nu trebuie să preia sarcinile instituțiilor publice. Este un punct esențial și dacă vom merge în această direcție cu, această, cu acest raport, uh, el se va bucura de sprijinul meu. Mulțumesc și în încheiere raportorul domnul Baldasara. Breve, Iuri. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt doresc să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor. Invit colegii să-și aducă contribuții ulterioare la acest document, pentru că, paradoxal, responsabilitatea socială a întreprinderilor este un subiect de mare interes, dar mai mult în afara Parlamentului. Ai probleme. Domnul președinte, atrage atenția că există o problemă cu interpretarea în limba germană. Poate tehnicienii pot uh, vedea ce se întâmplă. Sonst vorübergehend mal noch die englische, aber bis das Problem... Da, aș putea să ascult uh, cabina engleză între timp. Ia, es geht wieder. Alles klar. Funcționează din nou totul, vă mulțumesc. Eu dicevo. Spuneam că mulțumesc colegilor, mai ales colegului Howitt. Tot nu merge? Ich möchte nur mal die Nein, geht nicht. Ging gerade, jetzt geht's wieder nicht mehr. Da, tocmai a funcționat, dar acum nu mai funcționează din nou. Doamna Tain, da, nu știu, și când a intervenit doamna Taylor, se auzea o altă limbă bulgară sau poate o altă limbă, nu știu ce se întâmplă. Da, acum eu aud din nou limba germană. Da, se pare că funcționează din nou totul. Dintr-o dată. Ja, ich höre Sie. Okay. Sie? Ja. Herr Kollege Baldassar, versuchen Sie es nochmal. Let's try. Încercați din nou, domnule Baldassare, vă rog. No, nie again. Pot? Tot nu pot. E si sono interrotte le comunicazioni. Se pare că s-a întrerupt comunicarea. Comunicarea, or fi probleme de buget? Gibt es bei den deutschen Kolleginnen und Kollegen Einwendungen? nu știu dacă colegii germani au obiecții pentru a asculta totuși interpretarea în engleză, pentru că altfel nu putem uh, continua. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș dori ca acestea să fie primele efecte ale politicii germane de buget. Se reduce bugetul pentru interpretare. Eu, naturalmente, ringrazio tutti. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Uh, doresc uh, să îi invit să contribuie la acest document care solicită mult interes, mai ales în afara Parlamentului, mai mult decât în Parlament. Dar um, sistemul întreprinderilor, uh, mediul de afaceri este foarte atent la ce facem noi aici. Mulțumesc colegului Howitt pentru prezență și pentru observații. Eu cred că este un subiect absolut de actualitate și că astăzi prezența întreprinderilor pe piață, fără a le impune cheltuieli uh, în plus, cheltuieli administrative sau birocratice, prezența lor nu poate să fie înțeleasă ca uh, având ca singur obiectiv uh, realizarea de profit. Întotdeauna întreprinderile au avut um, o um, responsabilitate socială și trebuie să există o conștientizare a impactului lor asupra societății. Ne, în, dacă nu uităm campania din presă de acum câțiva ani în legătură cu întreprinderile europene care foloseau uh, unde, uh, care foloseau furnizori, unde erau angajați minori pentru a face uh, pantofi și așa mai departe. Vânzările acelor întreprinderi au scăzut mult. Chiar și ieri, o întreprindere italiană cunoscută în domeniul confecțiilor de calitate a distribuit uh, lucrătorilor săi 6.000 de euro de căciulă pentru că vânzările au crescut mult. Poate colegul Coferati se va mira de aceste uh, de acest stil paternalist, dar eu cred că întreprinderile sunt uh, își dau seama că sunt responsabile de aplicarea unor norme sociale, de mediu, de condiții mai bune de lucru, pentru că de ce am insistat eu asupra um, refuzării uh, prețului cel mai mic în um, achiziții. Pentru că uh, eu nu cred că eu cred că cu excepția Germaniei, uh, în majoritatea țărilor, aceste prețuri foarte mici au fost obținute pe pielea lucrătorilor uh, au avut de suferit imigranții, uh, se oferă calități, uh, uh, servicii de foarte proastă calitate, se folosesc instrumente și echipamente de proastă calitate. Ce dorim noi? Dorim ca întreprinderile să amelioreze situația în Europa sau dorim să ajutăm întreprinderile să obțină profit și gata? încălcând și principii majore care reprezintă patrimoniul nostru comun. Marea majoritate uh, a achizițiilor la prețul cel mai mic se regăsesc la tribunal, pentru că dacă uh, se corectează puțin prețurile, se cresc puțin prețurile, întreprinderile nu se mai uh, descurcă și trebuie să găsească o soluție. Așa că, în primul rând, trebuie să existe o conștientizare din partea întreprinderilor asupra impactului lor asupra societății și să le ajutăm să favorizăm anumite condiții um, pentru întreprinderile care uh, fac acest lucru. Deci să ajutăm cele mai bune întreprinderi, cele care respectă normele, cele care au o sensibilitate față de propriul lor, propriul lor uh, rol, întreprinderile care nu uh, care respectă anumite standarde în rândul furnizorilor lor, întreprinderi care folosesc materiale mai bune um, întreprinderile care respectă condițiile de muncă. Iată, întreprinderile care, de exemplu, se hotărăsc să financeze școli uh, în cartierul unde se află fabrica lor uh, în țările în curs de dezvoltare. Deci, fără utopii, fără a încerca să impunem obligații, pentru că nu e momentul potrivit și nici nu doresc asta, dar încerc să fac în așa fel încât Comisia să aibă instrumentele de uh, a oferi o conștientizare a rolului uh, social pe care pot să-l joace și trebuie să-l joace întreprinderile în Europa. Așa că aștept contribuțiile colegilor pentru ca raportul să fie o sinteză a tuturor uh, exigențelor și sensibilităților prezentate și astăzi și pentru care vă mulțumesc. Herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 29.11 la ora 17.30. Putem părăsi acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următoarea dezbatere comună. Sunt cele două rapoarte a colegului Karim. Este vorba de audit. Vă rog, aveți cuvântul. Chairman, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc tuturor colegilor din comisia noastră și altor membri care au uh, pierdut timp uh, și nervi ca să depună amendamente. Amendamentele pe care le avem în față sunt amendamente și sunt amendamente la ambele puncte și vă propun să le discutăm împreună. Am primit foarte multe amendamente la ambele rapoarte, însă, la modul general, să știți că mă simt destul de încurajat. De-a lungul articolelor am văzut că există similarități între ideile mele de atunci când am pregătit proiectele de raport și ideile colegilor exprimate în amendamente. Multe dintre principiile și abordările propuse de mine au fost acceptate sau dezvoltate mai mult și uh, sper că aici să se ajungă la o înțelegere comună a provocărilor uh, legate de standardele de audit, ajungându-se la un compromis care să reprezinte o bază solidă uh, la negocierile ce vor urma cu Consiliul. Sunt câteva domenii în care însă va mai fi nevoie de discuții înainte de a ajunge la un consens. Opinia mea cu privire la amendamentele depuse este că sunt cam patru domenii care necesită reflexie și dezbatere suplimentară. Este vorba despre definiția PIA, tratamentul serviciilor de non-audit, numirea și renumirea pentru uh, auditul statutar și apoi chestiunea formei juridice a propunerii să fie, adică regulament, directivă sau un amestec între cele două. Domnule președinte, aș dori să mă refer la câteva dintre aceste chestiuni. Am vorbit despre ele înainte în proiectul meu de raport și de aceea acum aș dori mai mult să ascult și să văd ce au de spus colegii și care a fost raționamentul uh, de la baza amendamentelor lor. La început, definiția unei entități de interes public este un domeniu de convergență generală între grupurile politice. Mă bucur să văd că sunt amendamente similare cu cele ale mele de a uh, elimina anumite tipuri de investiții și alte entități care oferă servicii financiare din definiție. Doamna Tain a mers chiar mai departe și a propus să se șteargă mai mult din entitățile, mai multe din entitățile specifice menționate în propunere. Voi discuta cu plăcere uh, avantajele introducerii acestor entități în definiție, însă, privind spre viitor, am să repet ce am spus și când mi-am prezentat raportul, și anume că este important să avem în vedere uh, caracterul consecvent față de alte acte legislative. Această directivă este un uh, document în care trebuie să stimulăm alinierea. Apoi, următorul domeniu este tot unul de acord general, dar sunt câteva uh, amendamente aduse și aici și m-aș bucura dacă colegii s-ar referi la ele în observațiile pe care le vor face. Uh, eu am spus anterior că consider că e nevoie de un sistem uh, mixt care să implice pe practicieni și pe cei din organismele de audit în acest domeniu, mai ales atunci când se face, uh, când se face audit de calitate pentru întreprinderile mai mici și audit statutar. Pentru că acesta este cel mai bun mod de a păstra standardele la un nivel cât mai ridicat și de a pune la dispoziția autorităților competente expertiza necesară, cât mai actuală. Sunt câteva amendamente care se referă la textul directivei aici, mai ales din partea doamnei Tain, din nou, și din partea doamnei Nibler. Sper însă că vom ajunge la un acord în acest domeniu ca să progresăm. Trecând la regulament, aș dori în primul rând să mă refer la raportul de audit. Și aici constatăm multe similarități și un consens larg, însă sunt câteva chestiuni pe care cred că trebuie să le mai discutăm. Domnul președinte Lene a depus câteva amendamente referitoare la includerea considerentelor legate de uh, aspecte ale raportului de management de către auditor. Eu înțeleg ideea sa, vine din negocierea în paralel a directivei contabile, însă eu am oarecare dubii aici și uh, m-aș bucura să aud ce părere au colegii. Domnul Masip a depus două amendamente modificări la alineatele H și L de la articolul 22. La primul amendament, la H, nu sunt convins că uh, aduce uh, informații foarte pozitive pentru părțile interesate, mai ales dată fiind metodologia utilizată. Este un tip de metodologie pe care noi încercăm să le eliminăm treptat din raport. Uh, Este vorba de, aici de a ține cont de nevoile ă, părților interesate. La alineatul L, părerea mea este că amendamentul sugerat de mine la acest ă, alineat se referă exact la ce spuneam. Nu trebuie să uh, Pornim de la presupuneri, însă sunt gata să discut cu colegul și să văd dacă formularea mea răspunde la preocupările sale. În ceea ce, servi- ce privește serviciile de non-audit, eh, cred că în primul rând avem un acord cu privire la structura articolului 10. Trebuie să fie inclusă o listă neagră a serviciilor care eh, nu sunt de audit, iar conținutul aceste liste trebuie însă să fie dezbătut mai mult. Însă, la modul general, există o idee a armonizării privind un cod de etică ă, pe care mi-am bazat și eu amendamentele. Va fi nevoie de discuții suplimentare în legătură cu anumite servicii, mai ales consultanța fiscală. Mai multe amendamente sugerează servicii uh, prohibitive, însă acestea trebuie să fie analizate atent. În ceea ce privește contractarea serviciilor altele decât cele de audit, avem aici o oarecare convergență de opinii. Membrii grupului ALDE au propus să se introducă o licitație pentru servicii care nu sunt de audit, iar alții au susținut ideea unei uh, taxe uh, iar domnul Bodu a propus un sistem mai detaliat ca să fie încurajată și participarea firmelor mai mici la această piață. Înțeleg ideea amendamentelor și sunt pentru uh, în asta în esență, însă nu sunt convins că forma este cea mai bună în acest domeniu și că e cea mai bună cale de progres. M-aș bucura să aud părerile colegilor și pe acest punct. În ceea ce privește numirea și renumirea sau, pe scurt, rotația. Sunt foarte multe sugestii aici despre crearea sistemului și Până la urmă, va trebui să ajungem la un compromis pe proiectul final. După cum am mai spus, nu sunt de acord cu Comisia și anume că rotația obligatorie ar trebui să fie metoda normală de numire a auditorilor. Cred că comitetele de audit și părțile interesate sunt cele mai bine plasate ca să-și evalueze auditorii și uh, adecvarea acestora. Mai mulți colegi din comisie sunt de aceeași părere din toate grupurile politice. Însă știu că mulți colegi au propus o propunere de uh, rotație obligatorie. Trebuie să ținem cont și de aceste opinii. Nu sunt încă în măsură să propun o soluție la această problemă, însă simt că un compromis în acest domeniu nu va fi imposibil și sunt gata să ascult propuneri uh, și în acest domeniu. În cele din urmă, aș mai dori să spun doar câteva cuvinte rapid cu privire la forma juridică a propunerii și voi și încheia, vreau să le mulțumesc doamnei Tain și domnului Stoianov pentru amendamentele foarte scurte de a șterge întregul regulament și de asemenea dumneavoastră, domnule președinte, pentru propunerea dumneavoastră de a uh, muta articole între, articol, între regulament și directivă. După cum am spus, uh, nu sunt de acord cu utilizarea unui regulament în foarte multe din domeniile de politică la care se referă acest raport și înțeleg că mulți de la Consiliu sunt și ei de aceeași părere. Mergând mai departe, eu doresc să construiesc ceva pe baza acestor amendamente și m-aș bucura să-mi, trans- să transform multe dintre sugestii în noi prevederi în directivă, dacă va fi un uh, acord aici în comisie pe tema acestei abordări. Voi încheia aici, domnule președinte, dragi colegi, și vreau să mulțumesc tuturor pentru timpul acordat și pentru atenția acordată acestor propuneri foarte importante. Vă mulțumesc. Danke, colegă Karim. Vă mulțumesc, domnule Karim. Are cuvântul acum domnul Masip, vă rog. Gracias también a nuestro colega. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului raportor pentru prezentare. amendamentele mele uh, doresc să favorizeze adoptarea de către Parlament a propunerii comisarului Barnier, care mi se pare o propunere curajoasă și necesară. Sunt uh, uimit să văd că atât de multe persoane doresc să transforme această propunere, să o demonteze articol cu articol, fără să mai discute despre posibilități de adoptare ale acestor instrumente. Eu fac în general propuneri pragmatice și în general urmăresc adaptarea propunerii lui Barnier ca să încercăm să-i păstrăm măcar uh, spiritul, măcar esența. Două lucruri trebuie subliniate deocamdată și domnul comisar Barnier a spus-o foarte bine. Un audit trebuie să fie, până la urmă, un audit. Deci cel care verifică conturile trebuie să fie cel care are cea mai mare legătură cu realitatea. Consecința este că un auditor trebuie să fie auditor și nu consultant. Nu un consultant care oferă și servicii de audit. Dacă o luăm pe această cale, atunci calitatea ar putea să fie afectată și mai mult și independența auditurilor. Eu cred că este indispensabil să stabilim o limită pentru serviciile care nu sunt servicii de audit și pe care le-ar putea oferi un auditor unui client auditat. Propunerea este de 15 și 20% pentru auditurile partajate. Eu propun o idee aici cu totul inovatoare și anume să se stabilească un termen de rotație. Am avea un triplu criteriu aici. Rotația ar fi obligatorie din 7 în 7 ani, dacă nu cumva e vorba de audit partajat. În acel caz ar fi vorba de o rotație obligatorie la 12 ani, dacă nu cumva există o rotație a sarcinilor pentru auditul partajat. În acest caz ar fi nevoie de o rotație, dar numai la 17 ani. Asta numesc eu uh, 7 plus 5 plus 5. 7 ani pentru prima rotație, plus 5 ani dacă e vorba de audit partajat, plus 5 ani dacă se practică rotația sarcinilor. Uh, deci dacă unele sarcini au fost transmise, altora în cadrul auditului partajat. Deci e vorba de o rotație care garantează independența auditorilor, evită crearea de prea multe legături între auditori și clienți. Domnul Karim vorbește despre acest lucru în raportul său și, în plus, se permite menținerea auditorului care ar putea să uh, privească uh, cu o privire proaspătă toată situația. Auditorul trebuie să fie flexibil, să fie capabil să se adapteze, să colaboreze și cu alte societăți de audit și să permită acestor noi uh, firme de audit să învețe uh, în sectoare în care uh, altfel ar avea acces în mod dificil astăzi. Astfel contracarăm tendința de oligopol a pieței care face că principalii actori s-au transformat din opt mari instituții în patru mari instituții de audit, The Big Four, pe care le avem la ora actuală. Dragi colegi, dacă nu acționăm acum, dacă nu reformăm la modul substanțial piața auditului, Uh, de astăzi, vom constata că nu mai există concurență, după cum am văzut în domeniul financiar, și vom vedea că rapoartele de audit nu mai întrunesc condițiile de independență necesare. Noi, spaniolii, cunoaștem bine această situație. Avem un sistem financiar care a trecut de la 56 la 15 bănci în 4 ani. În mod complet spectaculos și complet dramatic. și asta cu un cec în alb acordat practic de uh, cel mai și cel mai mare auditor din Spania, Deloitte Spania, care este de altfel în vizorul instituțiilor europene. În fine, eu vorbesc de un alt, și de un subiect care săptămâna aceasta nu a fost uh, prea mult luat în seamă. Un membru uh, eminent al guvernului Aznar, ministru de interne, uh, tocmai a declarat în fața unui judecător din Madrid că Deloitte nu l-a informat cu privire la aceste Uh, găuri uh, de fonduri. Nu știu cine are dreptate, însă dintre auditori și fostul ministru cineva greșește, cineva este cam departe de realitate. Nu știu, eu încerc să fiu echitabil, eu sunt membru al altui partid politic, dar trebuie să fim atenți pentru că ce s-a întâmplat la Banchia, uh, gaura de la Banchia are efecte în întreaga Europa și auditorul Banchia a fost Deloitte. Dragi colegi, dacă nu acționăm acum, dacă nu facem o reformă substanțială a pieței de audit, vom constata, așa cum am pățit-o și în criza financiară, că nu există concurență, că unele rapoarte de audit nu aduc garanțiile de independență necesare. Auditul trebuie să fie independent și trebuie să fie de calitate. Și calitatea, dragi colegi, are și ea un preț. Rapoartele de audit întotdeauna costă mult. Dacă acestea nu reflectă cât se poate de fidel contabilitatea anuală a întreprinderilor, nu mai folosesc la nimic. Situația pieței de audit arată foarte bine că reforma piețelor adoptată de Parlamentul nostru și de alte instituții europene a avut anumite efecte. Trebuie să dăm mai multă atenție domnului Barnier. Vă mulțumesc, domnul Bodo are cuvântul. Da, mulțumesc. După cum știți, avem uh, vreo 900 de amendamente în cele două propuneri legislative și pe care sper că în discuțiile pe care le vom avea între raportori le vom putea concilia. Desigur că, deși sunt așa de multe, uh, rămân cele patru cinci chestiuni cheie, uh, celelalte fiind, desigur, mai ușor de conciliat. Problema este că, în ceea ce privește aceste patru cinci chestiuni cheie, avem amendamente opuse uh, venite din partea mai multor deputați care sunt în dezacord cu cele ale raportorilor și mă refer aici la toate grupurile politice, ceea ce arată că viziunile individuale ale deputaților depășesc atât granițele gândirilor politice cât și cele naționale. Deci se prefigurează uh, o discuție destul de, destul de aprinsă pe aceste chestiuni. Am să mă refer pe rând la aceste chestiuni pe care eu le consider cheie și pe care cu siguranță toți le, le urmărim cu interes. În ceea ce privește uh, serviciile, așa cum sunt ele clasificate de comisie, uh, audit, uh, non-audit, iar cele ă, de audit în audit pur și audit și audit related, cred că clasificarea este bună, dar mi-ar plăcea să văd o rearanjare a acestora pentru că trebuie să fim foarte atenți cum definim uh, fiecare dintre aceste uh, servicii și uh, mi-am permis să uh, recal, reclasific aceste, să reîncadrez aceste servicii pentru că uneori mi s-a părut că au fost puse uh, servicii care au clar de uh, audit uh, related în uh, alte categorii, de exemplu în aceeași ordine de idei nu văd uh, rostul unui uh, prag unei limite pe serviciile uh, de audit related de ales și spunem audit related pentru că sunt făcute de auditori și ele nu trebuie să, nu trebuie să fie cred eu restricționate în niciun fel pentru că am să vă dau un exemplu un fairness opinion ce ar fi dacă uh, Uh, compania și-ar atinge uh, limita și ar trebui să ceară și ar un fairness opinion de la o firmă terță care evident că ar trebui să stea șase luni de zile să verifice conturile companiei pentru a putea da un fairness opinion când acest lucru este evident uh, în sarcina auditorului care oricum a făcut auditarea conturilor. În ceea ce privește interzicerea serviciilor de non-audit prestate de către auditor către compania auditată, cred că aici este excesivă o măsură de interzicere. După discuții îndelungi avute cu uh, investitori, cu membrii ai bordului, ca membrii ai comitetului de audit, cred că cea mai bună soluție este de a uh, spori prerogativele comitetelor de audit, astfel încât acestea să uh, fie cele care decid dacă serviciile de non-audit pot fi prestate către această companie, pentru că din practică am văzut că de multe ori comitetele de audit uh, merg către o altă firmă și nu către uh, firma care le asigură auditul și deci această separare este naturală și este lăsată la aprecierea investitorilor care până la urmă sunt cei mai interesați ca uh, cele două categorii de servicii să fie cât mai obiective. În ceea ce privește spargerea firmelor în două, firme de audit și firme non-audit, recunosc cu sinceritate și o afirm public, mi se pare mult prea exagerată, excesivă, fără rezultate uh, și nu cred că se va uh, uh, ajunge la o situație de a îmbunătăți calitatea auditului pentru că sincer eu nu cred că în prezent ne confruntăm cu o problemă pe calitatea auditului. Cred că auditul este de calitate. Problema pe care eu am sesizat-o și cu care și alții sunt de acord este că avem o problemă pe concentrare a uh, pieței, în sensul că avem doar patru firme mari care concentrează foarte mult din piață. Ă, concentrare care s-a produs din diverse motive, unele naturale, altele, după cum știm, cu avizul Comisiei Europene care a acceptat atunci când uh, firma Arthur Anderson a dat faliment, a acceptat ca aceste servicii să fie preluate de ceilalți patru competitori. Mă rog, sunt chestiuni de trecut. Uh, le vedem cum le putem rezolva acum și, cum spuneam, este o problemă de, de concentrare a uh, serviciilor și de aceea am propus acel amendament de care vorbea colegul Karim în vederea deschiderii pieții către firmele, firmele mai mici care trebuie încurajate prin legislație. Nu cred că ele în mod natural au vreo șansă să crească în condițiile în care piața este atât de concentrată. În ceea ce privește rotația obligatorie, uh, părerea mea este că uh, nu, nu, nu găsesc a fi o soluție rotația obligatorie, dar am văzut amendamente depuse în sensul acesta de către mulți colegi. Evident că din discuțiile dintre raportori putem ajunge, sper, la un compromis pe un anumit număr de ani, dar poziția mea personală ar fi că mă rog, un număr de 14 ani s-a vehiculat, un număr de 25 de ani s-a vehiculat. În, toate, în, în orice caz, Poziția mea uh, pe care o voi exprima în aceste negocieri ar fi aceea că uh, firma care deja uh, se ocupă de auditarea firmei să poată participa la licitații. Mi se pare că excluderea ei din această procedură este, este abuzivă, deci o deschidere a pieței înseamnă a lăsa concurența deschisă către oricine poate să participe, oricine vrea să participe, inclusiv firma care uh, Uh, are deja un contract cu uh, compania respectivă. În ceea ce privește auditul dual, cred că acesta trebuie să fie opțional, atât la nivel de companie cât și la nivel de state membre. Statele membre care au deja acest sistem, din punctul meu de vedere, ar trebui să și-l poată păstra și chiar nu cred. Cred că ar fi excesiv să interzicem acestor state membre să poată organiza auditul, auditul dual Ehm, în ceea ce privește ehm, propunerea de a transfera ehm, regulamentul către o directivă, am văzut și eu cele două amendamente. Și în plus față de aceste amendamente am văzut că uh, multe persoane care uh, au făcut amendamente pe uh, regulament au făcut aceleași amendamente și pe directivă, ceea ce mă îndreptățește să cred că mulți dintre aceștia uh, Uh, inclusiv uh, subsemnatul, uh, se gândesc că ar putea ca regulamentul să se transforme într-o directivă și aici cred că trebuie mers în paralel cu discuțiile din Consiliu și să vedem către ce punct vor converge discuțiile atât în Consiliu cât și între raportori. Uh, dar, uh, uh, cum vă spuneam, se pare că există această posibilitate, nu numai la nivel de Consiliu, cât dar și la nivel de Parlament, în baza celor două amendamente depuse, amendamentele Tain și Stoianov, dar și a uh, amendamentelor de fond depuse de foarte mulți deputați care, așa cum spuneam, au duplicat regulamentul Uh, punând aceleași amendamente și către o directivă, probabil că scopul fiind acela că în cazul în care se va merge către o directivă, uh, părerile lor să se regăsească în uh, acea directivă. În final vreau să vă spun că, așa cum am spus de mai multe ori, nu cred în, în reglementare excesivă, nu cred că este nici momentul, nici locul pentru a veni cu o suprareglementare, în special în momentul în care Principala problemă a companiilor europene este competitivitatea, principala problemă a Europei este cursa cu statele din BRIC, iar o suprareglementare va duce la o uh, scădere a calității serviciilor, va duce la o creștere a costurilor și, în final, la o lipsă de încredere a investitorilor, iar ceea ce lipsește Europei astăzi este încrederea investitorilor în piețe. În momentul în care pierdem încrederea aceasta de tot, va avea niște reglementări beton, dar companiile vor fi în China. Mulțumesc și aștept uh, discuțiile dintre raportori și sper că vom avea un, uh, un raport care cu siguranță nu va mulțumi pe toată lumea, dar probabil că, sau sper că va mulțumi pe cât mai mulți. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Kollege Boudou. Wir haben jetzt hier ein kleines Problem. Wir Vă mulțumesc, mulțumesc, domnule Bodu. Avem acum o problemă, pentru că avem mai puțin de 10 minute la dispoziție. Putem uh, depăși puțin ora 12.30, mi-a confirmat interpreția acest lucru. Avem șase vorbitori uh, pe listă, deci tema este una complexă și aș propune eventual să o discutăm din nou în decembrie, pentru că mi se pare că merită să uh, discutăm pe larg această temă. Însă, dacă amânăm această dezbatere, atunci va trebui să amânăm calendarul. Deci votul nu va mai putea avea loc în ianuarie, ci poate abia în februarie sau în martie, pentru că, în mod sigur, vor trebui pregătite amendamente de compromis pe baza propunerilor făcute până acum. Deci acestea sunt uh, remarcile din punct de vedere procedural Vom continua dezbaterea de discuție astăzi. În decembrie vom avea o nouă discuție și atunci uh, votul va avea loc uh, cel mai devreme în, uh, în februarie. Cred că așa ar fi foarte bine, ar fi mai bine să ne acordăm timpul necesar pentru acest dosar foarte complex. Doamna Regner, acum are cuvântul. Vă mulțumesc. Voi încerca să nu vorbesc foarte mult timp pentru a da cât mai mult uh, timp și celorlalți vorbitori. Uh, pentru domnul Bodu, există probleme nu doar de suprareglementare, ci și de prea puțină reglementare și o proastă reglementare. Acest sistem este foarte important nu doar pentru Comisia noastră, cât și pentru Parlamentul European. Și acest număr de 900 de amendamente dovedesc, dovedește cât de importantă este această temă. Doresc să mă alătur celor spuse de colegul nostru Hidalgo Masip și să mă concentrez asupra unui aspect care este foarte specific uh, pentru Germania, dar și pentru, Germani, pentru Austria, dar și pentru Germania, este sistemul dual și problemele care răies în acest context vis a -vis de acest raport. Nu doresc să Uh, iau cuvântul în uh, numele meu propriu, ci mai degrabă în numele colegului meu Rapcai, care a înaintat câteva amendamente. Este vorba de codecizie. În sistemele respective, de, din Austria și din uh, Germania, doresc să vă atrag atenția asupra faptului că dacă adoptăm acest raport, nu trebuie să uităm că Consiliul de Administrație, de Supraveghere, este cel care cere acest raport de audit anual și aceasta este instituția care este uh, responsabilă de a exercita această funcție de control și de a examina acest raport. Este un lucru care în cultura antreprenorială din Austria și din Germania este profund ancorat și este un sistem pe care ni-l dorim păstrat și pe viitor. Uh, stabilirea și acceptarea raportului uh, anual trebuie să aibă loc prin intermediul Consiliului de, um, de supraveghere. Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să existe și un comitet de supraveghere, însă acesta ar trebui să existe doar în momentul în care nu există un Consiliu de Supraveghere. Eventual, cele două entități pot exista în paralel, însă principala uh, responsabilitate trebuie să revină uh, Consiliului de Supraveghere. Doresc să spun acest lucru pentru a clarifica lucrurile, pentru că trebuie să ținem seama de diferitele culturi antreprenoriale din Europa. Deci acest sistem de codecizie este unul foarte important care aduce uh, o contribuție pozitivă și asigură și calitatea auditului. O a doua remarcă se referă la actele delegate. Din acest punct de vedere, de vedere trebuie să spunem că avem nevoie de acte, de, de acte delegate, însă doresc să subliniez din nou doar într-o uh, Uh, într-o anumită măsură. Nu trebuie să fie prea multe acte, de, acte delegate și din acest punct de vedere cred că anumite lucruri trebuie șterse. Și apoi, dacă îmi permiteți o remarcă personală, doresc să mulțumesc uh, interpreților din cabina germană care îmi dau impresia că lucrurile sunt foarte simple. Tema pe care o discutăm este foarte simplă. Vă mulțumesc, doamna Tainar, acum cuvântul. În primul rând, doresc să mulțumesc colegului Karim, care a grupat atât de bine toate aceste amendamente și, domnule Karim, a spus că am dat dovadă de, cu- de curaj pentru că îmi doresc să renunțăm la acest regulament. Cred că acest lucru ar fi unul bun. Um, unii au spus că este vorba de un afront adus comisiei. Ei bine, eu nu consider că este cazul. Uh, este pentru prima dată când în acești trei ani și jumătate am făcut această propunere, tocmai pentru, pentru că consider că este una necesară. M-am ocupat de dosarul uh, legat de uh, auditor deja de doi ani și jumătate și în această perioadă m-am întâlnit cu diferite grupuri de interese care își doresc o altă propunere legislativă și niciun uh, stat membru, am avut contacte și cu diferiți reprezentanți ai statelor membri, niciun stat membru nu își doresc un uh, regulament. Oricum, sarcina mea nu este de a reprezenta statele uh, membre, însă nimeni nu își dorește un uh, regulament, uh, nici dintre societățile care se ocupă de, de de audit, nici societățile care sunt auditate nu își doresc acest lucru, deci nici societățile care fac audit. De fapt, nimeni nu își dorește un regulament, cu excepția Comisiei. Și eu, la fel ca domnul Bodu, consider că în momentul în care au fost propuse 900 de amendamente vis-a-vis -vis de o temă care, de fapt, nu este foarte interesantă, care nu stârnește pasiuni politice, atunci vedem foarte clar că ceva nu este în regulă cu propunerea venită din partea Comisiei și că opiniile sunt foarte diferite dincolo de taberele politice, de granițe și așa mai departe. Aș dori să cer colegilor să facem acest pas uh, curajos și, indiferent uh, de direcția în care vom merge cu uh, modificările, ar trebui să discutăm despre o directivă și nu despre un uh, regulament. Cred că compromisurile la care vom putea ajunge se vor regăsi foarte bine și într-o directivă și și doresc să mă refer acum la statele uh, de mici dimensiuni, nu la statele de mari dimensiuni, cum este Germania, propriul meu stat sau uh, Marea Britanie. Acestea își doresc o, o directivă, pentru că o directivă urmează să fie integrată în sistemele naționale și până la, până la urmă nu trebuie să uităm de auditul entităților de interes public. Trebuie să vedem dacă regulile existente în statele membre nu vor fi ocolite uh, prin impunerea unui regulament. S-ar putea să ajungem la o dublare a prevederilor, lucru care să ducă la nesiguranță juridică și nu cred că ne dorim acest lucru. Tocmai de aceea nu avem niciun motiv pentru a insista în continuare pe marginea unui regulament și vă atrag atenția că în cadrul Comisiei Jurii noi ar trebui să fim obligați să atragem atenția că principiul subsidiarității trebuie respectat trebuie să, să ne bazăm întotdeauna pe fapte și nu pe sentimentul că am avea nevoie de un regulament. Aș dori să mai spun câteva lucruri în legătură cu definirea uh, instituțiilor de interes uh, public. Această definiție a fost întotdeauna diferită în sistemele diferite. În uh, cazul special al uh, Germaniei există doar uh, Um, există societăți de mari uh, dimensiuni și întreprinderile uh, mijlocii, de dimensiuni mijlocii, au fost definite, de exemplu, printr-un număr de lucrători de 500. Și această clasă de mijloc din Germania s-a descurcat foarte bine în uh, Germania, nu, nu ne-am confruntat cu, cu bule speculative și nu ne dorim uh, să stricăm un lucru care funcționează foarte bine și doamna Regnar s-a referit la acest sistem special al codeciziei și eu întotdeauna m-am gândit și la situația statelor de dimensiuni uh, mai mici. Întotdeauna când un reprezentant dintr-un asemenea stat a venit și a spus la noi uh, bursele funcționează puțin altfel decât funcționează la bursa de la Frankfurt sau din uh, Londra, am ținut seama de asemenea observații. Și nu trebuie să uităm că aceste societăți uh, mijlocii din Germania sunt societăți familiale care știu cel mai bine ce funcționează uh, pentru propriile lor uh, societăți. Uh, aceste familii dețin în totalitate societățile respective și nu au nevoie de audituri uh, foarte cuprinzătoare. Deci, haide să nu le impune acestor uh, societăți poveri uh, legate de audiri suplimentare care nu au niciun alt efect pozitiv decât eventual pentru societățile de audit respective și în rest, din punctul de vedere al discuției despre sistemul de rotație, în comisia uh, Econ sau, uh, sau peste tot se tot amintesc diferite perioade de timp. 14 ani, domnul Masip ajunge la 17 ani. Nu știu cum vom ajunge la un uh, numitor comun. Nu știu dacă trebuie să ne certăm pentru fiecare an în parte, un an în plus sau în minus. Însă cred că oricum nu mai avem foarte mult timp la, dis- la dispoziție și mă opresc aici. Vă mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Gargani, după care vor urmea domnul Karim și ceilalți uh, în decembrie. Domnul Gargani, vă rog. Președinte, eu parto. Domnule președinte, eu uh, pornesc de la o considerație comună a colegilor Cred că societățile de audit trebuie să facă audituri independente, obiective și de calitate. Și acesta este sensul tuturor amendamentelor pe care le-am depus eu la directivă și la propunerea de regulament uh, privind auditul statutar al intereselor de interes public. Aș dori um, pentru să, să aduc o considerație puțin mai generală, tocmai în legătură cu criza financiară. Cred că un rol important este tocmai al auditorilor sau și al auditorilor. Tocmai uh, în ceea ce privește această independență a auditorilor, pentru că între 2007 și 2009 s-au făcut audituri pozitive pentru anumite bănci, anumiți clienți, și dar, de fapt, în realitate, aceste bănci au înregistrat pierderi substanțiale și trebuie să ținem cont de această problemă. Bineînțeles, societățile de audit nu pot să fie considerate singurele vinovate, dar ele au arătat că au făcut audituri inadecvate. Și voi reveni la acest aspect. Vreau să spun un lucru pentru a atrage atenția asupra propunerei um, de amendament la articolul 10. Articolul 10 are ca titlu Interzicerea prestării de servicii diverse de către auditori. Dar în text cred că se propune altă soluție. Deci separarea netă are serviciilor de audit de serviciile de consultanță și sprijin trebuie să fie realizată de o întreprindere de audit care realizează audit statutor al instituțiilor de interes public. Deci, întreprinderea mamă sau alte întreprinderi corporate nu pot uh, să facă auzit pentru servicii uh, legate de serviciile de audit sau alte servicii contabile realizate de aceeași uh, întreprindere audit. Numai astfel se permite un audit uh, obiectiv, fără conflict de interese. Iată, aș dori să atrag atenția raportorului și a colegilor asupra acestui aspect. Deci, societatea de audit se poate uh, regăsi într-o poziție clară de conflict de interese. Și astfel, ea ar risca să audieze sau să favorizeze în, ad- în uh, audit uh, anumite aspecte pentru ca clientul uh, să primească anumite avantaje care ar fi evident încă de la începutul raportului de audit. Deci, de aceea trebuie să facă o separare între consultanță și audit. Aceste două servicii trebuie să fie foarte clar delimitate. Trebuie să existe o independență absolută între cei care um, uh, prestează servicii de audit, audit și uh, um, servicii de consultanță. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Karim, acum pentru uh, concluzia provizorie, pentru că vom continu- continua discuția în decembrie. Chairman, how much time do we... Domnule președinte, cât timp avem la dispoziție de fapt? Uh, Oare toți colegii care voiau să vorbească au vorbit? Nu, mai sunt patru doritori, tocmai de aceea vom continua această dezbatere în uh, decembrie și unii oricum au fost mai succinți decât și-ar fi dorit. Uh, cred că dacă am uh, continu... cred că ar fi o idee foarte bună să planificăm o oră pentru dezbaterea din decembrie. Poate ar fi mai bine să interveniți în decembrie, pentru că oricum vom avea din nou această dezbatere în decembrie. Da, poate așa e mai bine și încheiem acum acest punct. Da, domnule președinte, de aceea și spuneam, pentru că a fost un dosar foarte delicat încă de la bun început și cred că este cât se poate de corect ca toată lumea să primească o șansă să-și aducă contribuția, înainte să încep eu să mi prezint observațiile mele pe baza celor auzite. Cred că procedural ar fi cel mai bine. Foarte bine, Așa vom face. Atunci această temă va avea un loc prioritar pe ordinea de zi a întâlnirii din, uh, din decembrie. La punctul 24 vă atrag atenția că există trei uh, avize legate de principiul subsidiarității. La diverse cred că nu există alte puncte. La sfârșit doresc să vă spun că ne vom întâlni din nou în această dupămasă în cadrul unei întâlniri interparlamentare despre uh, Um, dreptul european în materie de vânzări. La ora 15 și următoarea întâlnire are loc în decembrie la Bruxelles.